Um, dear friends, dear friends, dear colleagues. Dragi prieteni, dragi colegi, am vrea să începem uh, ședința. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. With this session, we open the ninth edition of one of the most important European annual events. Open... Deschidem cea de nouă ediție a unora dintre cele mai importante evenimente europene, zilele deschise, Open Days. Și vreau să urez bun venit tuturor reprezentanților regiunilor, orașelor, tuturor persoanelor implicate în politica de coeziune care iau parte în Uh, zilele deschise, ediția 2011. Sunt nerăbdătoare să avem o dezbatere bună și sunt convinsă că această dezbatere va îmbogăți viziunea noastră comună privind politica regională și ne va da un impuls pentru acțiuni viitoare. Aș dori să salut din toată inima prezența președintelui Parlamentului European, domnul Iergi Buzek, a președintelui Comisiei Europene, domnul Jose Manuel Duraro Barroso, în numele președinției poloneze, ministrul uh, pentru rezolvare uh, pentru dezvoltare regională, doamna Brinkovska, care ieri tocmai a fost aleasă în Senatul uh, polonez, doamna Mercedes Bresso, președintele Comitetului Regiunilor și, nu în ultimul rând, Johannes Hahn, comisar pentru politică regională. Dragi prieteni, în fiecare an, prin uh, intermediul zilelor deschise, Europa uh, arată importanța extraordinară pe care o are dimensiunea sa locală și regională. Importanța, dinamismului european poate veni numai de la bază, de la regiuni și orașe. Importanța parteneriatului pentru guvernarea inteligentă europeană cu nivelul uh, local și regional, cu societatea civilă, cu mediul de afaceri și cu mediul academic. În fiecare an, între Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor și Parlamentul European, se selecționează discut, subiectele de discuție și nu este o surpriză că anul acesta ne adunăm aici să vedem ce putem face împreună pentru a genera creștere, creșterea economică de care Europa are atâta nevoie. Vom examina cele mai bune modalități de a folosi politica Europeană de Coeziune pentru a mobiliza investițiile publice și private în viitorul Europei. Avem nevoie de creștere, creștere care să ne ducă dincolo de ce aveam înainte să lovească criza. Creștere care să ne ducă spre câștiguri de productivitate și competitivitate. Europa are nevoie de o creștere sustenabilă, ceea ce înseamnă că aceasta trebuie să fie inteligentă și inclusivă și ne întâlnim într-un moment când pachetul legislativ pentru politica de coeziune 2013-2020 a fost propus de comisie spre reflexie și un eventual acord. În ultimii doi ani, în Parlamentul European, noi am colaborat strâns <clears throat> cu Comisia, ceea ce ne dă ocazia să sperăm să ajungem la un acord rapid. Bunele relații cu Comitetul Regiunilor vor fi și ele extrem de utile în acest proces. Și Parlamentul, așa cum știți, are codecizie cu Consiliul în ce privește noul cadru de reglementare pentru noua ediție a politicii de coeziune și dați-mi voie să-mi exprim speranța că dinamismul și angajamentul președinției poloneze vor fi continuate de Danemarca și Cipru. Comisia a Parlamentului a început deja să lucreze împreună cu Troica. Politica de coeziune este o politică de investiții și acest lucru va fi repetat de multe ori în următoarele zile. Este inteligentă, este sustenabilă și este inclusivă, dar modul în care este concepută și implementată de Comisia Europeană și de dumneavoastră toți la fața locului, uh, fac din ea o politică de creștere a încrederii. Europa are nevoie de încredere pentru a restarta creșterea economică. Politica europeană de coeziune va continua să ne implice pe toți, persoane din mediul academic, de afaceri, organizații non-guvernamentale, consilii locale, orășenești, județene, uh, guverne naționale și instituții europene într-un efort comun pentru a obține o creștere competitivă care să genereze slujbe sustenabile pe termen lung și o mai bună calitate a vieții. Bun venit din nou și acum vreau să o rog pe Mercedes Bresso, președintele Comitetului Regiunilor, și apoi pe domnul comisar Johannes Han să spună câteva cuvinte de bun venit. Mercedes, ai cuvântul. Grazie, Danuta. Mulțumesc, Danuta și din partea mea un salut adresat uh, președinților, stimatului ministru, membrilor Parlamentului European și membrilor Comitetului Regiunilor și tuturor oaspeților care sunt astăzi alături de noi. Este o mare plăcere pentru mine ca în numele Comitetului să urez uh, tuturor bun venit la această sesiune de deschidere a uh, Uh, Open Days 2011, uh, care coincide cu plenara Comitetului Regiunilor. Politica de coeziune este întotdeauna în centrul dezbaterilor noastre de la uh, zilele deschise și anul acesta cu atât mai mult va fi așa, pentru că ne întâlnim la 5 zile după adoptarea de către Comisie a proiectului de pachet legislativ. Dat datorită uh, întâi de toate Danutei Ubner, ale cărei eforturi ne-au permis să ne uh, reunim aici și președintelui Buzek și uh, președintelui Barroso. Le mulțumesc tuturor pentru uh, prezența lor și pentru intervențiile lor. În această ediție din 2011, în fiecare zi auzim vești proaste de pe piețele financiare, din Uh, din uh, tranzacțiile financiare, din ce privește perspectivele economice, pierderea de locuri de muncă și mai departe. Astăzi, mai mult decât oricând, trebuie să spunem că Uniunea Europeană trebuie să fie capabilă și să pară capabilă să rezolve aceste probleme, afirmând în mod clar valorile și metodele de lucru care sunt proprii. Domnul președinte Barroso a spus foarte clar acest lucru săptămâna trecută în mesajul său, care cred că a fost primit și recepționat de membrii Parlamentului European, membrii Comitetului Regiunilor, Uh, sunt de acord și susțin acest uh, mesaj. Strategia Europa 2020 a arătat care este calea de urmat. Acum trebuie garantate resursele financiare necesare, cel puțin niște alocări bugetare, cum ar fi cele propuse, cu de 1,5% din uh, PIB-ul național și în perspectiva acestui proiect, astăzi mai mult decât oricând, importanța coeziunii pe cele trei dimensiuni economică, socială și teritorială trebuie să fie considerată un avantaj pentru Uniunea Europeană. E vorba de o condiție necesară pentru a garanta competitivitatea noastră economică în contextul globalizării, dar și Uh, salvgardarea democrației noastre și păstrarea calității de viață a cetățenilor noștri. Iată de ce nu trebuie să ezităm să avem o abordare realistă și completă a uh, problemelor de dificultate, uh, zonelor de dificultate pe care le are Europa. Contrar a ceea ce spun unii, pentru a uh, sugera și a susține o întoarcere la o refocusare pe interesele naționale, Uniunea nu suferă din cauza unui exces de coeziune sau din cauza unei politici de coeziune prea generoase. Din potrivă, este victima accentuării inegalităților sociale și a spune a problemelor crescând în orașele și regiunile noastre. Tocmai prin propriul nostru rol de reprezentanți regionali și locali, trebuie să fim primii care să ia act de importanța și de valoarea adăugată adusă de politica de coeziune, care uh, permite, mai mult decât orice altă politică a Uniunii Europene, să facă vizibilă integrarea europeană la nivelul teritoriilor, al cetățenilor și să dea un răspuns potrivit și coordonat așteptărilor și nevoilor acestor cetățeni. Politica de dezvoltare și de investiții este aceasta, este politica capabilă să contracareze efectele negative ale pieței interne și să ajute actorii regionali să uh, se folosească de oportunitățile care apar. Într-o perioadă de criză este cu atât mai necesar să oferim o oportunitate tuturor celor care sunt acum loviți de criză și să susținem investițiile care, pe termen mediu, ar trebui să ne ducă la o, un model de dezvoltare care consumă mai puțin energie și este mai inovator. Înainte de a sublinia multele inovații pozitive, aș vrea să-mi exprim dezacordul ca așa cum că suntem tratați ca un fel de taur care îi se agită prin fața ochilor o batistă roșie și mă refer aici de, de la uh, ecocondiționalitate. Și trebuie spus că pozi- poziția Comitetului Regiunilor și a Parlamentului, cred, și a multor alți parlamenti a fost ignorată în această chestiune. Uh, Comitetul uh, Regiunilor reflectă că, regretă că nu poate accepta ca regiunile, autoritățile locale să suporte consecințele eventuale a incapacității guvernelor naționale de a-și îndeplini obligațiile în cadrul Uniunii Economice și Monetare. Într-un moment de criză, cum putem justifica în ochii întreprinzătorilor care investească pentru a crea locuri de muncă și care s-au bazat pe anumite resurse care există pentru formarea tinerilor, de exemplu, sau pe resursele fondului social. Deci cum putem uh, să le explicăm că vor fi mai puțin uh, uh, protejați decât agricultorii care vor primi uh, ajutoare directe? Chiar și propunerea actuală pare să deschidă uh, ușa unei abordări mai cooperative, dar cred totuși că Uh, trebuie să ne facem auzită vocea în această negociere. Foarte repede aș vrea să trec în revistă totuși elementele pozitive, care sunt multe. Mai întâi e vorba de cadrul strategic comun, care reunește 15 fonduri și animă diverse uh, politici și acest cadru pare să anunțe o mai mare simplitate, mai ales în ce privește integrarea întărită a abordării multisectoriale. Al doilea punct este recunoașterea parteneriatului cu entitățile regionale și locale și introducerea principiului guvernării multinivel în cadrul contractelor de parteneriat și a programelor operative. Apreciem și efortul de simplificare uh, pe care îl aduce regulamentul uh, propus. Al treilea element este afirmarea dimensiunii teritoriale în contractele de parteneriat prin intermediul coordonării între cinci fonduri Uh, susținerea unui procent uh, din dezvoltarea teritorială integrată, uh, menționarea unor teritorii specifice din punct geografic și recunoașterea explicită a teritorialității, excluderii sociale și sărăciei. În al patrulea rând, crearea unei noi categorii de regiuni, regiuni în tranziție și în al cincilea rând, combinarea Uh, Fondului Social European în politica de coeziune cu perspectiva unei alocări regionalizate. În al șaselea rând, întărirea cooperării teritoriale europene cu o varietate de instrumente și recunoașterea rolului acesteia foarte important în guvernanța europeană. Al șaptele element pozitiv, care ar putea părea surprinzător din partea noastră, este condiționalitatea internă. Noi considerăm că aceasta ar putea fi calea pe care regiunile uh, pot uh, uh să facă față uh, pretențiilor statelor membre. Noi suntem gata uh, să primim competențe și instrumente pentru a ne îndeplini competențele pe care le avem. În special, considerăm că, de exemplu, Fondul Social European uh, e important să susțină proiecte de luptă împotriva excluderii sociale și a reinserției profesionale și Uh, asta mai ales în cazul în care uh, pozițiile naționale sunt extrem de diverse. Doamnelor și domnilor, cu siguranță uh, e vorba de un discurs introductiv și nu pot, prin urmare, să acopăr în detaliu un domeniu atât de vast. Totuși, aflându-mă în fața tuturor aici, vreau să folosesc oportunitatea pentru a exprima uh, cât mai uh, clar poziția noastră în fața președintelui Parlamentului și președintelui Comisiei și de asemenea și în fața ministrului uh, responsabil cu politicile regionale din partea Poloniei și președintei Comisiei Regii, cu care vom colabora în următoarele luni, pentru a încerca să obținem rezultate mai bune din aceste propuneri. Așadar, Uh, am încercat să rezum uh, pozițiile Comitetului Regiunilor pe aceste chestiuni și, bineînțeles, în următoarele săptămâni vom uh, iniția în mod formal aceste discuții și aceste acțiuni. Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor prezenți, fiindcă vă aflați astăzi aici, alături de noi. Pentru noi aceste zile sunt uh, realmente zilele cele mai importante pentru colectivitățile teritoriale europene. Mulțumesc! Doamnă președintă, domnilor președinți, domnilor și domnilor, reprezentanța ai regiunilor, al, ai orașelor și a satelor, mai târziu voi avea posibilitatea să vă prezint în, de, în detaliu propunerea noastră. Așadar, Astăzi, aș, acum aș dori să, în primul rând, să vă salut. Doresc să mulțumesc membrilor echipii, echipei mele care, care au, m-au ajutat în organizarea acest eveniment, care este al nouălea eveniment și, de fapt, este vorba de cel mai important eveniment mondial legat de politica regională putem să salutăm chiar prieteni uh, care vin din, din țări uh, terțe. Sunt organizate cu această ocazie 110 seminarii și uh, pe lângă aceste seminarii 250 de evenimente în toate statele membre. Deci putem pleca de la premisa că în acest eveniment vor fi, se vor implica 25.000 de persoane. Toate aceste persoane vor discuta întrebarea uh, cum putem să avem o creștere inteligentă, inclusivă și durabilă, cum putem să investim într-o asemenea politică. După cum am spus, am făcut o propunere legată de regulamentul următor și propunerea respectivă reflectă tocmai această întrebare pe care am pus-o acum. Doresc să vă mulțumesc pentru declarațiile care în marea lor majoritate au fost pozitive în legătură cu propunerea făcută de noi. Desigur, în următoarele luni va trebui să discutăm această propunere. Uh, noi ne-am așteptat, desigur, și la critici și la o discuție mai largă. Și uh, aș dori să fac acum o scurtă remarcă legată de condi- condiționalitatea macroeconomică. Doamnelor și domnilor, în ultimele luni am văzut că există o dinamică economică în Europa în ceea ce privește criza care se manifestă și este absolut necesar să reacționăm la această criză. Tot timpul s-a uh, cerut uh, Comisiei Europene să acționeze, să reacționeze și dacă este nevoie să recurgă și la um, instrumente de sancționare. Uh, E bine, noi am făcut uh, o propunere care poate fi și trebuie să fie discutată, dar trebuie să ținem seama de următorul principiu. Dacă statele membre vor reuși să se reîntoarcă la o creștere economică durabilă și dacă um, nu fac acest lucru și ignoră pur și simplu toate sfaturile și toate cerințele, atunci ar trebui să avem un instrument la dispoziție cu care, uh, pe care uh, să-l putem folosi. Desigur, vom discuta despre toate aceste lucruri și în următoarele zile vom avea ocazia să discutăm despre toate aspectele legate de politica regională, aspecte care sunt gândite pentru a crea o politică regională durabilă și mă refer aici la toate aspectele legate de investiții în regiuni care să creeze pentru europeni o valoare adăugată europeană. Acesta, aceasta a fost intenția noastră când am făcut această propunere și așteptăm cu nerăbdare zilele care urmează pentru a avea aceste discuții. Uh, vă doresc tuturor uh, mult succes și să sperăm că vom avea uh, discuții foarte interesante. Vă mulțumesc! Uh, Aș dori să trec acum la uh, vorbitorii noștri principali. Domnul, președ... Domnul uh, Iergi Buja, președintele Parlamentului European, are primul cuvântul. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun tuturor bine ați venit la Parlamentul European. Noi, membrii Parlamentului European, vă găzduim cu mare plăcere. Știm foarte bine că este vorba de cel mai mare forum uh, legat de politicile regionale de pe uh, planetă. Și această zi, de fapt, este și o zi europeană, pentru că suntem cu toți aici reuniți în Parlamentul European. Permiteți-mi să subliniez un lucru care, din punctul meu de vedere, este cel mai important este foarte important de asemenea din perspectiva Parlamentului European. Ar trebui să fim uh, cât mai apropiați de cetățenii noștri, mai ales în această situație, deoarece trecem prin vremuri care nu sunt uh, deloc ușoare pe- pentru cetățenii noștri. Și dumneavoastră sunteți reprezentanții comunităților locale și regionale din Europa. Deci sunteți foarte apropiați de, de cetățeni. Puteți să le explicați ce facem noi aici la nivelul Uniunii Europene și pentru acest lucru avem nevoie de sprijinul și de sfaturile dumneavoastră, avem nevoie de activitățile dumneavoastră. Fără activitatea dumneavoastră și doresc să subliniez acest lucru, ați fost, ați fost foarte, Uniunea Europeană a fost foarte uh, activă în ultimele uh, decenii, dar acum ne aflăm în, uh, într-un moment special. Deci ar trebui să Uh, există o cooperare mai puternică între politicieni, o cooperare pentru a fi mai eficienți uh, pentru cetățenii noștri și pot să vă asigur că, după părerea mea, putem avea succes. Aceasta uh, mulțumită dumneavoastră în primul, rând, în primul rând. Am pregătit câteva note pentru uh, discursul scurt, însă în limba mea maternă și acum permiteți-mi să vorbesc în limba mea maternă Doamnelor și domnilor, este extrem de important pentru ca noi să ne uh, continuăm activitatea la nivelul european într-un mod care să poată fi înțeles de cetățeni. Aceasta este o, una din cele mai importante provocări cu care ne uh, confruntăm. Trebuie să adoptăm o, legisla- uh, o legislație, să avem hotărâri uh, uh, înțelepte în ceea ce privește aspectele economice de pe continentul nostru. Hotărârile noastre însă trebuie să fie înțelese de către cetățenii noștri. După cum ați auzit, doamnelor și domnilor, se desfășoară discuții deja în legătură cu propunerile legislative făcute de către Comisia Europeană. Am uh, văzut că în, cea, în ultimii că în ultimii doi ani ai uh, programului existent, în ceea ce privește ultimii doi ani ai programului existent, domnul comisar ne va da mai multe detalii. Eu ce aș dori să subliniez este că trebuie să luăm um, decizii împreună. Consiliul, um, ministrii europeni și Parlamentul European. Și acest lucru se întâmplă pentru prima dată în uh, istorie. Acest lucru este foarte important. Pentru prima dată există această responsabilitate comună. Guvernele statelor membre, reprezentate de Consiliu și Parlamentul European, au uh, o responsabilitate împărtășită. De aceea este atât de important să ne întâlnim acum în Parlamentul European și să ascultăm care sunt părerile dumneavoastră legate de aceste teme. Este important ca în momentul în care luăm decizii care vor influența autoritățile locale și regionale, să ținem seama de importanța aspectelor bugetare. Dorim să ne uh, îngrijim de toți cetățenii noștri, să ținem cont de toate autoritățile locale și de um, uh, toți întreprinzătorii europeni. Înțelegem, desigur, care sunt uh, presiunile uh, financiare și bugetare, însă trebuie să înțelegem în același timp că bugetul european are o valoare uh, ridicată și dacă îl reducem, acest lucru va avea un efect negativ asupra uh, Uniunii Europene în general. Salut uh, cu acest prilej prezența domnului Barroso la întâlnirea noastră. Este foarte bine că sunteți aici, domnule Barroso, deoarece Comisia a făcut propunerea legată de viitorul buget al Uniunii Europene. Parlamentul și Consiliul vor negocia acest buget, însă Comisia va avea în continuare un rol foarte important și bugetul pe care l-ați propus um, ne dă motive să fim optimiști, mai ales în ceea ce privește politicile um, regionale. Există o legătură foarte clară cu strategia Uniunea Europeană 2020, care s-a născut de asemenea în cadrul comisiei. Um, președintele comisiei, domnul Barroso, a avut un rol foarte important în, un rol foarte important în redactarea acestei strategii. Aceste lucruri sunt uh, interconectate și nu putem să le separăm. Și știți foarte bine, uh, doamnelor și domnilor, uh, ce își propune strategia Uniunii Europene 2020? Își propune să, de- să depășim uh, obstacole cu care ne confruntăm în acest uh, moment, să devenim mai competitivi, să ajungem la creștere economică și să creăm noi locuri de muncă pentru cetățenii noștri. La urma urmei, cel mai important lucru pentru cetățenii noștri reprezintă locurile de muncă. De aceea, pe măsură ce um, ne luăm, luăm decizii, trebuie să vedem care, ne sunt, care sunt punctele slabe. Șomaj structural, o mobilitate redusă a lucrătorilor, diferite obstacole care împiedică funcționarea pieței interne. Și de ce mă refer la toate aceste lucruri, domnilor și domnilor? La o... în... în în acest moment se desfășoară o întâlnire cu comisarul Barnier, reprezentant pentru piața internă. La această întâlnire sunt, reprezentați, sunt reprezentate 18 state membre și președinția Polona este reprezentată și acolo se încearcă găsirea unor modalități pentru a completa piața internă pentru ca aceasta să funcționeze mai bine. Dacă dorim să ne impulsionăm uh, economiile naționale, trebuie să acționăm în mai multe direcții și spun acest lucru pentru a sublinia faptul că atât în Parlamentul uh, European cât și în Comisia Europeană se, se întâmplă multe lucruri care, dacă vor fi combinate, ne vor ajuta să depășim această criză. În concluzie, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să spun câteva cuvinte uh, despre um, de ce cred că acest buget este atât de important. Este important pentru că ajută toate statele membre, fără nicio excepție, să ajungă la creșterea economică. Funcționează ca o pârghie um, financiară, o pârghie care ne uh, permite să mobilizăm mai multe investiții în Europa decât ar putea să facă un singur buget. Acest buget sporește de asemenea competitivitatea și reduce șomajul, permite crearea de noi locuri de muncă. În acest buget sunt uh, incluse fonduri pentru cercetare, pentru noi uh, tehnologii și pentru inovare. Este greu să ne gândim cum am putea să fim competitivi dacă nu am, nu am avea aceste fonduri care uh, sprijină cercetarea. Și aici există o legătură directă cu politica regională, deoarece și în cadrul acestei politici trebuie să investim în aceeași direcție. Și desigur, până la urmă, este o politică care și-a dovedit valoarea în Uniunea, Europe- în Uniunea Europeană. Este o politică care funcționează de foarte mult timp, este o politică de, invest- de investiții în regiuni și dacă investim în regiunile europene, investim în identitatea europeană. Drept urmare, politica regională trebuie să se regăsească în mod adecvat în acest buget. Permiteți-mi să concluzionez, doamnelor și domnilor, spun următoarele lucruri. Parlamentul European sprijină puternic în continuare politicile regionale, politica de coeziune și fondul uh, social european, care este atât de important pentru milioane de cetățeni care și-au, fie și-au pierdut locul de, mun- de muncă, fie caută un nou loc de muncă. Sprijinul nostru al acestei politici înseamnă că vom sprijini întotdeauna noi propuneri, noi soluții uh, înaintate de Comisia Europeană. Monitorizăm situația de pe continentul nostru și am dorit să ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră al reprezentanților autorităților uh, locale și regionale și sunt sigur că evenimentul la care uh, tocmai participăm ne va ajuta din acest punct de vedere. Este cel mai mare eveniment uh, organizat pe planetă și mă, uh, sunt sigur că va fi un succes pentru Europa. Vă mulțumesc! Thank you. Uh... Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, pentru comentariile dumneavoastră foarte încurajatoare îl invit pe președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, să ne uh, împărtășească discursul său introductiv. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule Ierzi Buzek, doamna ministru, reprezentantă a președinției poloneze, uh, doamna președinte Breso, doamna președintea Comisiei Regii, doamna Hübner, stimați colegi din Comisie, Ioanes Han, domnilor și domnilor, aleși din partea regiunilor și orașelor, doamnelor și domnilor membri ai Comitetului Regiunilor, stimați prieteni. Mă bucur foarte mult să particip la această sesiune, sesiune cea de-a noua de uh, deschidere a zilelor deschise. Uh, pentru care am un atașament special, pentru că este un moment mare pentru Europa, un moment în care instituțiile europene discută împreună viitorul. Vă mă bucur că vă văd atât de numero- numeroși uh, aici pentru a dezbate viitorul politicii noastre de coeziune și viitorul Europei. Prezența dumneavoastră dă dovadă că politica europeană de solidaritate este un bun care este în beneficiul tuturor. Nu este vorba doar de o politică de convergență, ci de, și de o politică de creștere care creează locuri de muncă. A creat mai multe un milion de locuri de muncă în ultimii 10 ani. Este vorba de o politică ce investește în formare și în infrastructură. Este o politică ce susține IMM-urile și mai mult de 800 de mii de IMM-uri au fost create în ultimii 8 ani. Nu este, politica de coeziune nu ajută doar statele membre și regiunile cele mai dezavantajate din punct de vedere economic să prospere, dar permite tuturor statelor membre, regiunilor, de a se integra în piața unică. Este o politică de solidaritate, însă este și o politică pentru creștere și competitivitate. Acum când Uniunea Europeană se confruntă cu cea mai mare provocare din istoria sa, uh, aș spune chiar de la crearea comunităților europene, mai mult decât oricând trebuie să strângem rândurile și să ne unim energiile. Mai concret, trebuie, avem nevoie de mai multă coerență, mai multă guvernanță europeană. Avem nevoie de mai, multe coer, mai multă coerență între politicile noastre mai multă coerență între politica de coeziune, uh, politica noastră de creștere, politica de creare de locuri de muncă, strategia 2020. Cum am spus în discursul meu legat de starea Uniunii, doar împreună putem să ieșim din criza financiară, economică și socială prin care trecem împreună. Doar împreună putem să uh, redăm încrederea cetățenilor în capacitatea noastră colectivă de a găsi soluții rapide și eficiente. În, în această perioadă salut eforturile făcute de colectivitățile locale și regionale. Subliniez încă o dată că angajamentul orașelor și regiunilor este indispensabil pentru că împreună putem construi o uniune a stabilității și responsabilității, o uniune a creșterii și a solidarității. Nu poate să existe stabilitate în Uniunea Europeană fără stabilitate în regiuni. Nu putem, nu putem avea competitivitate și creștere fără competitivitate și creștere în regiuni. Nu poate exista o Uniune puternică fără solidaritate și responsabilitate. Însă, o stabilită, o Uniune cu aceste două lucruri are uh, unelte mai bune pentru a se pregăti pentru viitor. De aceea, decizia luată din 20, de, de, în 21 iulie în legătură cu fondul de stabilitate financiară este una extrem de importantă. Odată ce acest acord va fi ratificat de către toate statele membre, fondul va putea să contribuie la recapitalizarea băncilor și va putea interveni pe piețele secundare pentru a ajuta uh, la împiedicarea contagiunii. În 27 septembrie, Parlamentul European a adoptat acest pachet de măsuri financiare care reformează pactul de stabilitate și creștere și asigură echilibrul macroeconomic. Vedem aici o combinație de discipline fundamentală pentru zona euro. Și fără să depășim criza din zona euro, nu putem să creăm încrederea necesară și indispensabilă Europei. În acest... După adoptarea din 28 septembrie, putem discuta de bugetele statelor membre înainte de a fi luate deciziile la nivel național și, de asemenea, regiunile trebuie să fie asociate îndeaproape în acest proces. Pactul are și o dimensiune națională care include nivelul regiunilor, nivelul dumneavoastră. Aceste măsuri sunt importante, dar nu suficiente. De aceea am vrut, prin discursul meu în legătură cu starea Uniunii, să introduc o foaie de parcurs pentru a arăta cal, calea pe care trebuie să o urmăm în Europa în următorii ani. Trebuie să împiedicăm riscurile de contagiune uh, legate de o eventuală nouă criză, trebuie să vorbim despre datoriile suverane sau legate de alte contagiuni Trebuie să completăm eforturile de stabilitate cu o politică de creștere, relansând și în unele cazuri anticipând măsurile uh, care duc la creștere și la locuri de muncă în zona euro și în Uniunea Europeană. Și asta pregătește în momentul actual Comisia. Este clar că avem nevoie de mai multă disciplină și stabilitate. Însă eforturile noastre nu au sens decât dacă uh, le vedem în contextul unei creșteri mai durabile, mai echitabile și care creează locuri de muncă. De aceea, Comisia încearcă să anticipeze câteva dintre măsurile prevăzute pentru fondurile structurale. În cazul Greciei, am uh, înființat un, un grup de lucru care uh, are sarcina de a cheltui 15 miliarde, de a aloca 15 miliarde de euro pentru Grecia pentru a găsi uh, modalități de uh, a beneficia cât mai bine de acest uh, ajutor macroeconomic. Comisia ne arată că politica de coeziune și fondurile structurale sunt acum mai importante decât oricând pentru că contribuie la generarea de creștere care la rândul ei duce la, duce la locuri de muncă. Europa și anumite state au un, orate a șomajului alarmant de mare și în uh, anumite cazuri tinerii nu mai au încredere în viitor. O relansare economică Uh, fără locuri de muncă nu are uh, sens și criza nu se va termina până când șomajul nu va scădea în mod sensibil în Europa. Vrem și mai multă egalitate. Acum când cerem sacrificii cetățenilor noștri, este important ca aceștia să vadă că toată lumea este pregătită să facă sacrificii. De aceea Comisia a adoptat recent o o propunere de taxă pe tranzacțiile financiare. Și sectorul financiar trebuie să își asume partea sa a responsabilității. Este fundamental pentru egalitate și încredere în Europa. Domnilor și domnilor, strategia Europa 2020 fixează obiectivul pentru o creștere uh, inteligentă, durabilă și inclusivă și mă bucur că regiunile europene deja și-au asumat aceste obiective Uh, care sunt necesare pentru succesul strategiei Europa 2020. Doamnelor și domnilor, stimați prieteni, într-o lume care se schimbă rapid, Europa nu poate să rămână uh, nemișcată. Nu putem vorbi de viitorul politicii de coeziune fără să ținem cont de efectul uh, crizei economice și bugetare. De aceea, Comisia a propus schimbări majore pentru a moderniza politică de coeziune. Principiile și valorile sunt exact aceleași, însă unele dintre instrumente trebuie să fie modernizate. Vrem să legăm politica de coeziune de obiectivele generale ale Uniunii pentru a asigura finanțare corespunzătoare pentru cadrul financiar multianual. Nu va fi un lucru ușor. Discuția nu va fi ușoară. Probabil este cel mai dificil moment pentru a discuta resursele Uniunii Europene, atunci când vedem uh, poziția bugetară a majorității statelor membre. Așadar, trebuie să susținem Europa. Trebuie să înțel- explicăm de ce un euro cheltuit la nivel european uh, este cheltuit mai bine decât la nivel național. Și doar dacă reușim acest lucru, uh, vom putea fi siguri că avem susținerea Parlamentului European, și a statelor membre, a tuturor statelor membre, pentru că decizia necesită unanimitate. De aceea trebuie să legăm politica de coeziune și mai, apro- și mai bine de strategia UE 2020 și de pactul de creștere și stabilitate. Trebuie să învățăm din trecut. Știm că trebuie să mergem mai departe în coordonarea bugetelor naționale, să ținem cont de cerințele macroeconomice. Trebuie să avem o guvernanță economică mai puternică. Nu pot să existe politici diferite. Dacă vrem o guvernanță clară, coordonată la nivel european, politicile noastre trebuie să fie mai clare. Noi considerăm că propunerile noastre sunt corecte și echilibrate și credem că vor duce la o, uh, la o situație din care cu toții vom beneficia eficiența cheltuielilor comisiei nu trebuie să fie uh, subminată de politici macrofiscale uh, care lasă de dorit. Trebuie să dezvoltăm o cultură a solidarității și responsabilității. Aici, bugetul comunitar și fondurile structurale trebuie și vor fi în centrul problemei. Trebuie să dovedim că fiecare euro este cheltuit în mod înțelept. Vrem și un sistem care să fie mai deschis. De aceea, atunci când menținem eforturile noastre la maxim pentru regiunile cele mai sărace, propunem crearea unor, uh, unei noi categorii a regiunilor intermediare. Regiunile unde ajutoarele europene sunt reduse în mod gradat și unde PIB-ul este între 75%, din, între 75% și 95% din media europeană. Am discutat acest lucru foarte mult la comisie. Nu a fost o soluție la care am ajuns ușor. Însă ni se pare că este modalitatea cea mai bună de a ne asigura că politica, politica noastră de coeziune și regională vor avea un viitor. Aceste politici nu trebuie să fie văzute doar ca politici de asistență pentru cei mai săraci, ci o, uh, să fie văzută ca o politică europeană de bun simț pentru uh, care să contribuie la competitivitatea tuturor regiunilor. În acest uh, fel ne asigurăm de susținerea statelor membre pentru obiectivele noastre de a avea o mm, politică regională mai ambițioasă. Vrem să investim în capitalul cel mai prețios și în Europa este vorba de capitalul uman. De aceea propunem ca rolul Fondului Social European să fie extins pentru a susține crearea de locuri de muncă, educația și formarea. Vrem și simplificare. Să uh, nu mai existe atât de multă birocrație pentru cei care accesează acest fond, în special IMM-urilor, IMM-urile. La inițiativa mea, am, i-am adunat pe colegii mei pentru a adopta reguli comune pentru toate domeniile de cooperare și pentru toate fondurile. Astfel, uh, procedurile se, sunt simplificate. Avem nevoie de o politică de coeziune modernizată care să ne permită comparații și o politică de coeziune care să fie la baza solidarității europene. Și vreau să uh, lansez un apel aici, după ce a spus domnul Buzek. Trecem printr-un moment foarte dificil în Uniunea Europeană și este important ca și dumneavoastră, ca lideri europeni, să susțineți cauza, cauza europeană în regiunea dumneavoastră și în țara dumneavoastră. Este important ca regiunile să spună guvernelor că politicile europene regionale și de coeziune uh, sunt importante, că banii din bugetul comunitar nu sunt bani pentru Bruxelles, ci bani pentru regiuni, bani pentru fermierii care vor să aibă un viitor în Europa, bani pentru cetățeni, bani pentru șomeri și cei care se tem că vor fi șomeri în curând. Este vorba de o investiție în viitorul Europei. Este foarte important să consolidăm această colaborare între instituțiile europene și regiunile europene și acest apel îl fac, îl lansez dumneavoastră. Să explicați că nu există un, că nu poate fi prea multă politică regională sau coeziune în Europa. Nu, poate, nu putem avea o acțiune europeană excesivă. Avem nevoie de cât mai multe acțiuni la nivel european putem avea. Vă mulțumesc! Thank you, President, for being so clear. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați exprimat atât de clar uh, valoarea adăugată a politicii europene regionale. Uh, vă mulțumesc foarte mult și acum, în numele președinției poloneze, o invit pe doamna ministru Elżbieta Bienkowska să ne ofere gândurile sale despre situația în care ne aflăm uh, în legătură cu această politică. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, este o mare plăcere pentru mine să iau cuvântul astăzi în această sesiune plenară care inaugurează zilele deschise 2011. Trebuie să vă spun că particip la această manifestare de la început, de câțiva ani Timp de câțiva ani am lucrat uh, la nivel regional în uh, uh, într-una din regiunile poloneze și după aceea, timp de patru ani, am fost ministru responsabil cu dezvoltarea regională în Polonia. Pentru mine, anul acesta, zilele deschise vin într-un moment special, când dezbatem bugetul și viitorul politicii regionale în Europa și, de asemenea, în acest context, în ce privește rolul regiunilor și orașelor, se pune întrebarea care este contribuția lor la realizarea obiectivelor strategice. Uh, Reglementările care privesc politica regională pentru perioada 2014-2020 uh, au uh, parte de o dezbatere extrem de Uh, dură, animată și de președinția poloneză. Așteptăm aceste lucruri cu mare uh, nerăbdare și înțelegem că elaborarea acestor propuneri a cerut un mare efort și foarte multă muncă uh, și determinare din, și din partea președinției precedente, dar și din partea Comisiei Europene, înainte de toate. Și dorim ca tot ce s-a discutat, toată această moștenirea trecutului, dacă vreți să-i spunem așa, să fie folosită cât mai bine. Dorim să vă mulțumim, domnule președinte al Comisiei, pentru bunăvoința de a ne prezenta acest program și Uh, trebuie să recunoaștem că el uh, răspunde așteptărilor statelor membre în uh, unele aspecte. Aceste așteptări sunt foarte univoce. Această politică trebuie legată de politica de strategia UE 2020. Trebuie să fie o politică modernă, eficace și trebuie să țintească toate regiunile europene care au nevoie de ea. Tradițional vorbind, negocierile privind viitorul politicii regionale uh, se vor duce în uh, cadrul uh, grupului uh, pentru acțiuni structurale a Consiliului. Reuniunea următoare se va desfășura mâine. Apoi va urma Consiliul General din 11 octombrie, unde și acolo se va dezbate și apoi vom începe discuțiile în sânul grupurilor de lucru. Calendarul, după cum vedeți, este foarte încărcat și troica președinților uh, se gândește să crească puțin viteza procesului acestuia pentru a putea ajunge la o înțelegere pe acest pachet cât mai rapid, în același moment în care se va lua o decizie și pe bugetul european. Nu ne îndoim că obiectivul nostru comun trebuie să fie uh, o, un succes pentru politica de coeziune începând chiar cu anul 2014. Suntem acum în luna octombrie. Președinția poloneză dispune practic doar de două luni pentru a duce la bun sfârșit acest proiect Așadar, deciziile principale se vor lua în timpul președinției uh, daneze și apoi cipriote. Sigur că și noi am dorit să uh, influențăm compromisurile care se vor obține în domenii foarte bine alese, în zone foarte bine alese, astfel încât statele membre ca și orașele și regiunile să poată să înceapă programarea bugetară cât mai rapid cu putință și aceste aspecte legate de programarea strategică, de concentrarea tematică, de uh, condiționalitate și de dezvoltare regională, uh, sunt uh, uh toate acestea au legătură cu cooperarea teritorială în Europa. Așadar, chiar mult înainte de finalul uh, președinției poloneze, noi ar trebui să prezentăm Consiliului un document care să rezume procesul de negociere pe toate aceste subiecte. Am vrea, de asemenea, să-i uh, regrupăm pe toți miniștrii responsabili cu dezvoltarea regională în cadrul Consiliului Regional prevăzut pentru data de 16 decembrie, ca să putem dezbate subiecte strategice care au fost identificate în discuțiile la nivelul grupurilor de lucru. Întrebarea pe care ne punem și noi și cu siguranță și dumneavoastră este următoarea cum pot uh, fi implicate orașele și regiunile europene în acest proces de negociere, cum, va fi reflectat, uh, cum vor fi reflectate dorințele lor în uh, luarea deciziilor privind politica de coeziune. Aș vrea să subliniez pentru prima dată în această incintă, dar de multe ori am mai spus acest lucru, că pentru președinția poloneză întărirea dimensiunilor regionale și europene și locale ale politicii europene sunt foarte importante noi dorim să avem o abordare mai largă în ce privește strategia 2020 și vrem de asemenea ca și tematica urbană să fie inclusă în dezbaterea noastră. Ceea ce am uh, urmărit întâmplându-se în ultimii ani, adică criza economică și socială, n a arătat faptul că aceste consecințe și provocări nu se repartizează în mod egal. Așadar, trebuie să tragem anumite concluzii și să ne concentrăm asupra potențialului și nevoilor specifice ale regiunilor. Această politică de coeziune este reflectată de documentul Comisiei, mai ales de propunerea de investiții strategice integrate, ca și de o serie de instrumente care permit dezvoltarea urbană, uh, bineînțeles incluzând și uh, platformele urbane. Președinția poloneză, începând cu luna iulie și până la finalul acesteia, a organizat și va organiza seminarii și reuniuni în cadrul cărora uh, se dezbat toate aceste chestiuni într-un mod cât se poate de bine țintit Uh, între reprezentanții statelor membre, dar și uh, cu dumneavoastră reprezentanții autorităților regionale, teritoriale, locale. Și în acest context am putea evoca unele lucruri, cum ar fi implementarea strategiei UE 2020 la nivel regional. Președin președinția maghiară a făcut o analiză a posibilităților existente în acest domeniu noi suntem în căutarea unor instrumente eficace pentru a susține dezvoltarea regională și locală, apoi pentru a favoriza legătura, conexiunea între politica regională și politica urbană și dimensiunea regională în cadrul uh, Fondului Social European. Apoi, problematica urbană, de exemplu, crearea unor puncte de contact pentru dezvoltarea urbană, de exemplu, cu participarea mai multor state membre. Viitorul instrumentelor cum ar fi Exxon și Urban. Uh, s-au, auzit deja uh, numeroase argumente care predează pentru continuarea acestor programe ca și uh, pentru crearea de rețele, rețele de orașe uh, europene. Aș dori să vă invit cu mare plăcere la o serie întreagă de, de manifestări organizate de președinția poloneză în ce privește dezvoltarea regională și mai ales dezvoltarea urbană. Pe 24-25 octombrie la Varșovia avem o conferință privind instrumentele eficace de dezvoltare regională și o lună mai târziu, pe 24 noiembrie, la Poznan, avem o nouă conferință la nivel înalt privind abordarea integrată a problematicii orașelor. Acolo vom avea plăcerea să îi primim pe reprezentanții regiunilor, comunelor și de asemenea Comitetului Regiunilor, precum și al regiunilor maritime și periferice. Președinția poloneză contează pe participarea orașelor și regiunilor la discuțiile privind viitorul acestei politici. Noi dorim să ascultăm toate părerile, toate vocile, uh, atât vocile regiunilor cât și vocile eșaloanelor locale și noi credem că fiecare uh, părere contează în dezbaterea noastră și în discuția noastră. Vă mulțumesc! doamna Hubner. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Am încheiat uh, prima parte a întâlnirii noastre, partea oficială, să spunem așa. Aș vrea să mulțumesc foarte mult celor trei președinți ai noștri pentru prezență, pentru uh, discursurile lor, pentru preocuparea lor și pentru angajamentul uh, pe care le-am marcat Acum aș vrea să trecem la a doua parte a întâlnirii care va fi moderată de către Jackie Davis și încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamna Hubner. Mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor de până acum care ne-au oferit mesaje atât de pline de inspirație. Numele meu este Jackie Davis, voi fi moderatorul următoarei părți a discuțiilor noastre. Uh, vorbitorii s-au referit la rolul pe care ar vrea să-l joace uh, coeziunea, politica de coeziune. Vrem să începem această dezbatere aici și să implicăm cât mai mulți dintre dumneavoastră în aceste discuții. O să ne concentrăm pe trei che- uh, che- uh, teme cheie, toate sub uh, principiul investițiilor în uh, viitorul Europei, uh, Europa strategică 2020, uh, s-au menționat aceste subiecte, Uniunea UE 2020 și politica de coeziune, cum să întărim legăturile între cele două, rezultate mai bune, cum să ne asigurăm că avem un impact maxim pentru finanțarea Uniunii Europene și probleme geografice, aspecte geografice, lucruri care au fost menționate mai devreme. De ce teritoriul și geografia sunt atât de importante în dezvoltarea unor strategii de dezvoltare regională? Însă, înainte de a face acest lucru, așa cum ați auzit, suntem într-un moment cheie pentru politica regională și propunerea adoptată de comisie uh, săptămâna trecută merită să-l rugăm pe domnul Han să ne mai facă o prezentare a aspectelor cheie ale acelor propuneri și implicațiilor lor pentru viitor și după aceea le putem discuta mai în detaliu. Așadar, domnule comisar Han, aveți cuvântul. Îți mulțumesc, Jackie. Stimați uh, președinți, doamna ministru, um, stimați membri ai Parlamentului European, ai Comitetului Regiunilor, stimați reprezentanți ai uh, regiunilor și al, orașelor. Ca întotdeauna este o mare plăcere pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră și să vă împărtășesc câteva lucruri importante pe care ar trebui să le discutăm în următoarele zi. După părerea mea, această manifestare, zilele deschise, reprezintă o ocazie foarte bună pentru a discuta importanța regiunilor și a dezvoltării regionale îndeosebi. În acest an, zilele deschise au loc într-un moment foarte strategic. Săptămâna trecută doar, Comisia Europeană a adoptat un nou cadru legislativ pentru politica regională și de coeziune din 2014 până în 2020. În calitate de comisar pentru politică regională, sunt mulțumit cu propunerile făcute, care reflectă în mare parte uh, Uh, ceea ce eu și echipa mea ne-am propus să, uh, să atingem. Aceasta reflectă consultările largi pe care le-am uh, întreprins din momentul în care a fost publicat cel de-al cincelea raport pentru coeziune. Deci, după părerea noastră, ne-am îndeplinit misiunea. Înainte să vă prezint noile elemente ale acestei politici de coeziune, aș dori să vă spun câteva lucruri politica de coeziune funcționează, um, contribuie uh, foarte mult la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă și avem dovezi pentru aceste uh, afirmații. Între 2000-2006, 1,5 milioane de locuri de muncă au fost create prin uh, politici regionale. Dintre acestea, 38.000 de locuri de muncă sunt locuri de muncă în domeniul cercetării. Și aș dori să spun că din momentul în care a fost adoptat ultimul pachet, s-au, lucrurile s-au modificat mult în uh, Europa. Trecem printr-o criză importantă economică și financiară și există presiuni din ce în ce mai mari asupra uh, finanțelor publice, dar există o atitudine uh, negativă în Europa. Ne confruntăm cu critici și cu atitudini sceptice. Și pe de altă parte, liderii europeni și-au asumat responsabilitățile și au recurs la o nouă inițiativă care să consolideze și să promoveze o creștere uh, economică mai durabilă și mai inclus, uh, inclusivă. Și mă refer, desigur, aici la uh, strategia Uniunii Europene 2020. Desigur, este clar că politica de coeziune nu trebuie să se afle doar la un nucleu, în centrul politicilor europene, ci trebuie să o consolidăm, să fie o politică mai bună și mai inteligentă. De aceea am introdus câteva elemente noi în propunerile noastre um, încă din anul 2013. Noi ne dorim ca această politică să devină unul dintre cel mai important instrument de investiție a Uniunii Europene. Uniunii Europene un uh, instrument care să ne ajute să atingem obiectivele strategiei 2020. Ne dorim o investiții care să genereze locuri de muncă și creștere economică. Ne dorim de asemenea un salt imens înainte în ceea ce privește funcționarea și rezultatele aduse de această nouă politică. Cum ne-am propus să facem acest lucru? În primul rând, investițiile publice uh, ar trebui să se concentreze pe prioritățile de investiții care se regăsesc în strategia UE 2020. Numim această abordare o concentrare uh, tematică. Ce înseamnă acest lucru? Vom stabili niște priorități în ceea ce privește investițiile pentru că acestea să se bucure de um, impact maxim și de o valoare adăugată. În același timp ne asigurăm că măsurile propuse um, asigură un grad de flexibilitate pentru ca regiunile să, își, uh, să facă investițiile în funcție de propriile nevoi. Am spus acest lucru de mai multe ori înainte. Ne focusare și uh, flexibilitate. În ceea ce privește concentrarea, avem 11 priorități și în același timp flexibilitatea ne permite să ne adaptăm în funcție de uh, Uh, neces- uh, necesitățile existente. Aceste două concepte nu se uh, exclud unul pe, pe celălalt. În al doilea rând, ne dorim ca programele să fie mai uh, eficace și pentru ca ajunge acest lucru, am propus trei, uh, no- trei noi aspecte majore. În primul rând, uh, un uh, sistem de monitorizare, apoi o condiționalitate ex ante și apoi o condiționalitate ex ex post și promovarea performanțelor. Și haideți să mă refer la aceste trei elemente unul după celălalt. În, ceea ce, în momentul în care dezvoltăm programele de uh, finanțare, trebuie să ne asigurăm că, exist, că s-au făcut pregătirile necesare pentru investiții. Uh, Trebuie să avem uh, indicatori care pot să fie uh, măsurați, lucru care nu va contribui decât la o mai mare transparență pentru această politică. Am pus deja foarte uh, ne-am concentrat foarte mult în, pe rezultate în momentul în care am negociat acest program resursele uh, necesare vor fi folosite pentru a uh, crea un sistem de monitorizare care să funcționeze foarte bine. Acest lucru înseamnă că regiunile și statele trebuie să identifice niște indicatori dintr-o listă uh, prestabilită, care, indicatori care se referă la obiectivele din strategia UE 2020 performanța unui program depinde deseori dacă Uh, investițiile se fac în condițiile uh, potrivite. Foarte mulți uh, ați auzit de propunerea noastră de a introduce această condiționalitate. Noi ne dorim ca fondurile să fie cheltuite acolo unde condițiile sunt cele potrivite, acolo unde efectele investițiile nu vor fi subminate de o proastă guvernanță. De aceea, Regulamentul uh, propune o listă de condiții care vor fi uh, verificate cu grijă înaintea adoptării oricărui program. Criteriile uh, stabilite sunt, sunt de asemenea stabilite criterii pentru a exista o transparență maximă în momentul în care decidem dacă au fost îndeplinite sau nu. Um, zonele mai bogate vor uh, investi mai mult în, uh, în inovare și în uh, cercetare. Apoi trebuie să fim atenți în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a diferitelor prevederi legislației internaționale. Uh, trebuie să ținem cont de existența cadru, un, unor cadruri uh, legislative naționale, dacă, dacă piața muncii funcționează bine și așa mai departe. Deci sunt foarte multe uh, Um, condiții de care trebuie să țină seama. Acum, în ceea ce privește condiționalitatea ex post, avem prevederi care uh, promovează programele care, funcționat, care, care funcționează bine. Nu este vorba de o concurență între programe, ci trebuie să ne asigurăm că programele funcționează foarte bine pentru a-și îndeplini obiectivele și să premiem uh, performanțele uh, bune. O rezervă de 5% din fonduri vor fi păstrate pentru a fi folosite în cazul, uh, în, cazul în care un program funcționează bine. Toate acestea vor fi, toate aceste propuneri sunt regăsite în uh, pachetul de reglementare pe care l-am făcut. Uh, Acum aș dori să mă refer la un aspect uh, despre care s-a discutat foarte mult în procesul nostru de consultare, început după publicarea celui de-al cincilea raport uh, asupra uh, politicii de, de coeziune. Este vorba de simplificare. Comisia a examinat uh, îndeaproape cum putem simplifica cadrul uh, legislativ în ceea ce privește politica de coeziune. Uh, ne dorim ca uh, beneficiarii să poată accesa mai uh, ușor fondurile. Este vorba de armonizarea regulilor de, de, de gestionare, nu doar între diferitele fonduri structurale, dar și uh, ținem cont și de fondurile lega, pentru pescuit și Uh, pentru politica maritimă. Există mecanisme comune pentru cinci fonduri. Fondul European de Dezvoltare Rural, Fondul de Coeziune, Fondul European Social și Fondul European pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Politici uh, Maritime și pentru Pescuit. Este un pas uh, curajos pentru o mai bună coordonare și pentru o simplificare, pentru un acces mai, uh, mai ușurat s-au uh, armonizat uh, uh, regulile de criteriile de eligibilitate între, aceste, între toate aceste fonduri. Am încercat să reducem sarcina administrativă în ceea ce privește procesele de audit. În ceea ce privește programele de cooperare teritorială, am introdus un regulament separat care ne permite să ținem seama mai mult de, comple- de complexitatea inerentă a programelor uh, transnaționale. Și aici criteriile de eligibilitate vor fi armonizate și numărul de controle a fost uh, redus. Mă bucură faptul că pot să anunț faptul că noțiunea de coeziune teritorială, care de altfel este menționată în tratatul de la Lisabona, s-a bucurat de toată atenția noastră. Am făcut Uh, propuneri uh, concrete pentru asistarea uh, regiunilor foarte slab populate, de exemplu. Acum, în ceea ce privește um, regiuni, regiunile ultraperiferice, acestea, acestea vor avea la dispoziție instrumentele pentru a coopera cu vecinilor. Și în cele din urmă, Uniunea Europeană ar trebui să continue Uh, să investească în dezvoltarea acestor regiuni și atunci cel puțin 5% din aceste fonduri ar trebui să fie alocate unor uh, acțiuni integrate din orașele noastre europene. În uh, concluzie, doresc să spun că o caracteristică importantă a propunerii noastre se referă la, um, la promovarea parteneriatelor. Parteneriatele sunt foarte importante în gestionarea acestor programe. În urma propunerii noastre, regiunile, orașele și uh, comunitățile locale vor putea avea un rol mai important. După părerea Comisiei, toate aceste regiuni au un rol important în următoarea generație a politicilor uh, regionale, mai ales în ceea ce privește stabilirea unor uh, obiective Uh, cuantificabilă pentru a ne asigura că îndeplinim și atingem obiectivele strategiei Uniunii Europene 2020. Și pentru acest lucru propunem ca statele membre să organizeze parteneriate cu regiunile competente, uh, locale sau regionale, cu parteneri economici sau cu alți actori care reprezintă Um, societatea civilă și acest lucru să fie făcut în toate etapele de punere în aplicare a, a programelor. Pentru a ajuta acest uh, proces, vom uh, publica un ghid european de bune practici în ceea ce privește crearea acestor parteneriate, în care sunt incluse criterii legate de în împărtășirea experiențelor și a celor mai bune practici. Și nu pot încheia prezentarea noului pachet uh, pentru politicile regionale fără să mă refer la aspectele financiare. În iunie, Comisia a făcut propunerea pentru cadrul financiar multianual dintre 2013 2020. Uh, uh, În propunerea Comisiei se regăsesc 376 de miliarde alocate pentru această politică. Este vorba de o treime din buget și demonstrăm foarte clar că nu cere mai, mai multe fonduri. În contextul crizei economice trebuie să investim mult mai înțelept și acest lucru înseamnă că uh, politica propusă este mai eficientă. Se bazează pe o guvernanță mai puternică și pe un sistem mai uh, simplificat care reduce uh, povara administrativă pentru uh, beneficiarii acestor, acestei politici. Doamnelor și domnilor, v-am prezentat uh, un rezumat al propunerii noastre și acum dumneavoastră, reprezentanții comunităților locale, trebuie să vă implicați în discuțiile care vor avea loc în lunile următoare. Doresc să Uh, profit de această ocazie pentru a mulțumesc președinției uh, polone pentru angajamentul puternic de care a dat dovadă în ultimele luni, angajament care sper că va fi continuat în următoarele luni. Aștept cu nerăbdare schimbul de opinii viitor și vă mulțumesc de asemenea pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. După cum Ați spus o vedere de ansamblu, dar una foarte detaliată. Vom dezbate acum toate aceste probleme care au fost abordate de către vorbitori și vom împărți discuția în trei părți. Coeziunea, politica de coeziune, uh, Europa 2020 și uh, probleme legate de coeziune. Și pentru fiecare temă vom arăta un videoclip foarte scurt care va arăta impactul acestor măsuri asupra vieții oamenilor. Vom vedea oameni care au beneficiat în urma unui proiect finanțat de către Fondul European pentru Regiuni. După aceea, am primit o serie de intervenții, o, o serie de cereri de a interveni, însă uh, știu că foarte multă lume va dori să intervină Veți avea însă la dispoziție doar un minut sau două minute pentru a avea timp cu fiecare și uh, voi da ocazia vorbitorilor să răspundă. De asemenea, această sesiune este transmisă direct uh, pe internet și puteți urmări update-ul pe Twitter. Puteți uh, folosi hashtagul ul EU Open Days pe Twitter, dacă doriți, însă noi suntem aici chiar în această sală. Și înainte de a trece la o temă, vă pun o întrebare. Îmi dau cuvântul doamnei ministru, pentru că ea trebuie să ne părăsească. Până uh, acum recent, uh, lumea spunea că politica de coeziune va lua sfârșit. Însă domnul președinte Barroso a spus că Uh, principiile și valorile politicii de coeziune vor rămâne aceleași și că este o, poeziune, o politică pentru toate regiunilor, pentru toate regiunile. Dumneavoastră, uh, ce vă face să aveți încredere că aceste vederi vor fi ap- apreciate de către toate statele membre? Mulțumesc. Motivul este că uh, ne aflăm într-un moment foarte special, după cum a spus toată lumea. Aproape toate statele membre ale Uniunii trec printr-o perioadă de criză destul de serioasă. Pe de altă parte, avem o politică care poate să fie modificată și transformată într-o politică de investiții și de dezvoltare pentru întreaga Uniune Europeană. Dezbaterea durează deja de patru ani și se poate vedea destul de clar că dacă avem o politică care poate să transpună strategia 2020 în viața de zi cu zi, dacă căutăm o asemenea politică mai degrabă, singura politică de acest fel cu un sistem de implementare bun, care, de exemplu, în Polonia funcționează, singura politică ce se pretează este politica de coeziune. Polonia este un exemplu extrem de bun uh, al felului în care această politică poate să funcționeze. Beneficiile acestei politici nu uh, se adresează doar unei țări. Beneficiarii, beneficiarii sunt peste tot în Uniune și avem la dispoziție date care ne arată felul în care politica de coeziune din Polonia a, uh, a avut efecte asupra altor țări, uh, în cazul nostru Germania și Franța. Aceștia sunt factorii care sunt în spatele nevoii de a continua această politică de investiție pentru Europa. Vă mulțumesc. Știu că aveți un program foarte uh, ocupat uh, și trebuie să ne părăsiți, însă vă dăm vă acordăm niște aplauze înainte de a pleca. Doamna comisar, pot să vă pun exact aceeași întrebare. A fost extrem de greu până când am ajuns uh, în situația de astăzi. Ați spus că această politică poate fi ușor modificată pentru a fi transformată într-o politică de investiție. Mie mi se pare că a fost un lucru, o schimbare revoluționară. Într-adevăr, nu am avut foarte mult timp la dispoziție, poate doi ani sau mai puțin, însă am putut să folosim ceea ce a început Danuta în poziția sa de comisar. Avem acum o prealocare a fondurilor care a reprezentat o schimbare foarte mare comparativ cu ce aveam înainte. Acum putem să continuăm această politică de prealocare a fondurilor, de aliniere și este important să spunem foarte clar că Acum credem că politica regională trebuie să fie văzută ca o politică de investiție. Investiție în oameni, în regiuni, pentru a obține un randament mai mare decât uh, suma investită. Trebuie să punem accentul pe flexibilitate și pe stimulente flexibilitate, condiționalitate, un, partener, un parteneriat care să arate și structura de parteneriat a cooperării. Politica a evoluat uh, extrem de mult, însă în beneficiul Europei. Evoluție extremă. Doamnă Hübner, după cum a spus domnul comisar, dumneavoastră ați început acest proces cum, unde vi se pare că am ajuns, în special în ceea ce privește menținerea principiului că politica aparține tuturor regiunilor și tuturor statelor? Sunteți satisfăcute de rezultatul negocierilor? Cred că cu toții ne amintim că a fost lupta cea mare din 2005 ca politica de coeziune să fie aplicată tuturor regiunilor această politică ar fi trebuit să dispară conform opiniilor anumitor state membre. Însă politica a supraviețuit și uh, a supraviețuit pentru că există un motiv. Uh, nu trebuie să reprezinte un fel de uh, pomană acordată statelor cele mai sărace. În acest fel își pierde valoarea europeană. De aceea trebuie să ne amintim întotdeauna că nu trebuie să ne luptăm doar pentru regiunile cele mai sărace. Este vorba de o politică valoroasă pentru întreaga Uniune. Și acum trebuie să folosim mult mai mult uh, locomotivele, regiunile care sunt în, fa- sunt în avangardă din punct de vedere al cunoașterii și al creării de valoare. Trebuie să investim și în regiunile mai sărace pentru a le ajuta să ajungă la nivelul regiunilor cele mai, celor mai dezvoltate, care să poată și ele la rândul lor să ducă mai departe politicile europene. În 2006 am început cu principiul că este vorba de o politică de investiții, că vrem să dezvoltăm potențialul fiecărei regiuni, și, în acest sens, regiunile trebuie să se confrunte cu un context global. Și doamna Preso, înainte de a vă da, cuvânt, de a da cuvântul în sală, în general, reacția dumneavoastră este una pozitivă. Vă surprinde că ne aflăm uh, în momentul actual în stadiul în care ne aflăm. Nu mă surprinde acest lucru. Consider că am lucrat bine împreună cu Parlamentul, cu Comisia, Comitetul Regiunilor, pentru a ajunge la aceste rezultate. De exemplu, acest, această nouă categorie de regiuni intermediare reprezintă un lucru bun pentru multe dintre regiunile noastre și sunt 100% de acord că avem nevoie de o politică de investiții puternică. Uh, am început bine și sper că uh, vom avea proiecte bune. Bine, trecem la prima temă pe care deja am abordat-o atunci când am vorbit despre politica de coeziune. Vom vorbi despre Europa 2020 și politica de coeziune. Haideți să ne uităm la primul videoclip uh, în care vom vedea pe cineva care a beneficiat în urma acestei politici. Dacă este disponibil videoclipul respectiv. Ik ben Wim Kuiper, ben 68 jaar en ik woon in Amsterdam. Ben getrouwd met Mary. Een aantal maanden geleden kreeg... Cu câteva luni în urmă am primit o broșură în legătură cu proiectul contoarelor inteligente. Așa că am instalat un chip și în fiecare săptămână soția mea verifică consumul nostru energetic. Am văzut că mașina de spălat și uscătorul consumă cea mai multă energie. Putem vedea acest lucru pe ecran. De asemenea, am Uh, remarcat că mașina de cusut și pompa de apă nu consumă atât de multă energie. Uh, și de aceea, mi se pare că a fost un lucru foarte util. Sperăm că acest, lucru, acest proiect va continua și că cetățenii vor, continu, vor putea continua să contribuie la proiect. Mi se pare un proiect extrem de bun. Hmm. Ați văzut așadar un exemplu foarte bun, practic, al aplicării în noi propuneri în eficiența energetică. Am văzut acolo cum s-a folosit finanțarea europeană pentru a uh, atinge un obiectiv specific. Voi da cuvântul în primul rând celor care au cerut uh, să intervină și după aceea voi da cuvântul celor care doresc să intervină. Are cuvântul acum domnul Ramon Luis Vacafel Siso, uh, președintele Comunității Autonome din Murcia și vicepreședinte al Comitetului Regiunilor. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna Davis, doamna Breso, domnul comisar, domnule comisar An. Cred că aceste zile deschise ne confirmă că inițiativa E, aceasta este extrem de un interes foarte mare pentru Uniunea Europeană, pentru orașe, pentru Uniunea Europeană și pentru persoanele și instituțiile interesate în politica de coeziune. De asemenea, Comisia Europeană și Parlamentul împărtășesc cu noi, Comitetul Regiunilor, principiul guvernanței la mai multe niveluri. Este foarte important să existe un dialog cu autoritățile locale și regionale în momentul în care se elaborează strategia 2020. Cred că. Da, vă rog, continuați. Spuneam că este foarte important că Parlamentul European și Comisia Europeană ascultă Uh, autoritățile locale în momentul în care elaborează strategia Europa 2020. Trebuie să dialogăm pentru a evita să ne îndepărtăm de obiectivele fundamentale ale tratatului de a promova coeziunea economică, socială și teritorială. Acum că, că această strategie uh, este văzută mai degrabă de sus în jos, departe de guvernanța multinivel care era avută în vedere inițial. Nu este vorba doar de perspectiva financiară după 2013. Comisia a afirmat că acest buget ar trebui să se alineze cu strategia UE 2020 și că trebuie garantată coerența și coordonarea acțiunilor comunitare prin fonduri și, prin urmare, înțelegem că trebuie să continuăm cu principalul instrument de investiție în regiuni. Atunci când facem conexiunea directă, închei imediat. Atunci când se face legătura directă între un UE 2020 și politica regională, Uniunea poate să continue să utilizeze această politică ca o pârghie. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed. Vă mulțumesc. Acum, următoarea intervenție aparține domnului Michel Delevar, uh, primar al orașului Dunkirk și președintele unei comisii în Comitetul Regiunilor. Domnul Delevar. Doamne președinte, domnilor și domnilor, subscriu la tot ceea ce am auzit uh, din momentul în care m-am așezat la acest în acest scaun. Sunt de acord cu tot ceea, tot ceea ce s-a spus în legătură cu politica de coeziune și sunt de acord cu discursul domnului Barroso din Parlamentul European de acum două săptămâni. Atunci când el a spus că avem nevoie de mai, mult, mai multe acțiuni europene și mai puțină naționalizare. Totul are sens, însă întotdeauna apare câte ceva care nu se potrivește. Eu regret că mesajul președintelui Barroso a fost slăbit de faptul că Comisia se pare că a acceptat împotriva avizului Comitetului Regiunilor și împotriva avizului Parlamentului European să rețină ideea doamnei Merkel și a domnului Sarkozy de a plasa o sabia lui Damocles Uh, deasupra capului regiunilor, amenințându-le cu suspendarea fondurilor structurale pentru colectivitățile teritoriale ale statelor membre care nu respectă pactul de stabilitate. O măsură de acest tip cum poate să favorizeze politica de coeziune? După părerea mea, mi se pare un lucru contradictoriu și deplasat. De asemenea, recunosc că Comisia a încercat să evite renaționalizarea politic- politicii de coeziune și aplaud acest lucru pe deplin. A reținut propunerile legate de regiunile intermediare și că se preocupă de regionalizarea Fondului Social European. Toate aceste lucruri merg în sensul cel bun. Însă, de ce sub pretextul strategiei Europa 2020, aflu că programul de acțiuni finanțabile sub FEDER pentru o serie de colectivități va fi redus considerabil. De ce Bruxelles pretinde că știe mai bine decât colectivitățile teritoriale și pretinde că le cunoaște mai bine interesul. Și ultima idee și mă opresc. Ultima remarcă. Suntem aici pentru a dialoga, pentru a pune întrebări. Și mă întreb în legătură cu utilitatea propunerii comisiei de a retrage din politica de coeziune și din schema de guvernanță multinivel la care subscriu 50 de miliarde de euro care, sunt, care erau alocați în, pentru programul Conectarea Europei. Comisia încearcă să dezlâneze politica sectorială și acest lucru este regretabil. Am încheiat. Am încheiat. Am cer scuze, aveți dreptate, sunteți aici pentru a pune întrebări și eu trebuie să mă asigur că fiecare va avea timp să pună întrebări și că va fi timp și pentru răspunsuri. De aceea voi fi foarte strictă. Următoarea intervenție îi aparține lui Michael Schneider, secretar de stat în Saxonia și președinte al grupului PPE în Comitetul Regiunilor. Vă rog. Vă mulțumesc. Tocmai în această calitate a, a președintelui grupului politic PPE în uh, Comitetul Regiunilor. Aș dori să-l felicit în special pe domnul comisar Han pentru pachetul pe care ni l-a prezentat uh, în ultimele luni. Este vorba de uh, cadrul financiar multianual și nou regulament pentru politica regională. Cred că ați deschis o ușă pentru a intra cu conștiința mână în viitor. Cine a urmărit uh, discuția în trecut știe că acest lucru nu a fost ușor. Foarte mulți au criticat această politică și dumneavoastră v-ați uh, asigurat că această politică va avea un viitor chiar dacă va avea noi abordări. Și înainte să discutăm fiecare aspect în parte, înainte să uh, criticăm fiecare aspect în parte, ar trebui să vă mulțumim, să vă spuneți că ați dat dovadă că sunteți cu adevărat prieteni ai regiunilor, deoarece politica de coeziune se manifestă în primul rând în regiuni. Și acum în ceea ce privește strategia UE 2020. Noi în Comitetul Regiunilor am salutat de la bun început această strategie, ne-am am spus că ne dorim că că această strategie să se bucură de, suc- să se bucură de succes. Am salutat ideea parteneriatelor și implicarea regiunilor în punerea în aplicare a acestei uh, strategii. Mă tem însă că poate am avut prea mult succes cu ideile noastre, citind propunerile făcute, Doar deoarece ar trebui să discutăm dacă uh, nu cumva politica de coeziune este preluată prea mult de strategia UE 2020, deoarece uh, politica de coeziune este mai mult decât o politică temporară de investiție. De investiții. Politica de coeziune are obiective pe termen lung, este structurată pe mai multe dimensiuni și se bazează pe abordări integrate în regiuni. Nu doresc însă să ofer aici o judecată finală. Vom discuta despre toate aceste lucruri în următoarele luni cu, în cadrul Comitetului Regiunilor. Uh, vom redacta avize, vom avea o discuție constructivă cu Parlamentul European. Însă astăzi este o zi foarte bună, deoarece știm că politica de coeziune are un viitor. Vă mulțumesc. Domnul Barbar Schwarz, uh, ministru pentru familie și afaceri sociale în Austria Inferioară. Vă mulțumesc. Provocările identificate de Comisia Europeană și punctele importante din, un, din strategia UE 2020 și din punctul nostru de vedere sunt foarte importante. Inovare, cercetare, tehnologie, energie, toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru viitorul politicii de dezvoltare. Însă aș dori să mă refer la următorul lucru la uh, dotările minime cerute pentru aceste prioritări, cred că ar trebui să țină seama și de uh, cât de bine pot fi puse în aplicare anumite obiective. Adică există suficiente întreprinderi într-o anumită regiune care să se poată, buc- care să poată sprijini asemenea obiective. Poate vom lăsa prea, uh, poate vom lăsa anumite întreprinderi în urmă și aici situația cred că trebuie să fie clarificată. Și apoi în ceea ce privește inovarea, cred că ar trebui să avem o definiție mai flexibilă și mai largă. De exemplu, ar trebui să fie incluse aici uh, inovații referitoare la produse, la servicii, dar și la, uh, de exemplu, la servicii turistice. Cred că ar trebui să um, punem mai mult accent pe um, uh, etero, pe cât de diferite sunt uh, diferitele, diferite regiuni din Europa. Acum, în ceea ce privește fondul de dezvoltare rurală, aici se pune accentul foarte mult pe sprijinul uh, IMM-urilor. După părerea noastră, cred că și marile întreprinderi ar trebui să poate fi sprijinită în, în viitor, deoarece și asemenea întreprinderi mari um, asigură supraviețuirea unor IMM-uri, deoarece IMM-urile, imm deseori sunt furnizori pentru asemenea întreprinderi mari. Deci, uh, fondurile, uh, fondurile folosite ar trebui să fie, uh, să fie suficient de flexibile. Recursul la condiționalitate, după părerea mea, nu este cea mai bună abordare. Această situație poate se explică de ceea ce se întâmplă în Austria, care este un uh, stat uh, federal. Și ultimul punct la care doresc să mă refer, principiul proporționalității pentru programele mai mici, cred că trebuie să fim atenți pentru ca acțiunile de simplificare să nu se adreseze doar celor care uh, propun un proiect, ci și în domeniul de gestionare. Vă mulțumesc și acum Holga Poppenhega, uh, ministru pentru justiție din uh, Turingia, în Germania. Nu pot să vă văd. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna Breso. Acum v-am găsit. Nu vă puteam vedea. Mă vedeți acum? Foarte bine. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu uh, vin din noile landuri uh, ale Germaniei și uh, cu această ocazie doresc să-i mulțumesc domnului comisar Han pentru solidaritatea uh, Comisiei din ultimii 20 de ani. În uh, Turingia, noi ne-am bucurat de uh, mai mult de 8 miliarde de euro din 1991 până acum și acești bani pot să vă asigur că au fost investiți foarte bine. Și în contextul discuțiilor uh, economice actuale, pot, cred că pot să vă mulțumesc pentru că solidaritatea europeană se manifestă tocmai uh, în ceea ce privește, de exemplu, acest proces de integrare a noilor landuri germane în uh, Germania reunificată. Și din acest punct de vedere, cred că instituțiile europene vor depăși această criză mai consolidată. Desigur, pe viitor avem nevoie de mai multă Europa, de o abordare comună. Și cred că este bine faptul că noul program își propune să investească mai mult în oameni Purtăm aici o discuție foarte importantă și, după părerea mea, viitoarea politică de coeziune uh, se află pe drumul cel bun și eu doresc, uh, ne doresc tuturor uh, succes în acest viitor. Vă mulțumesc. Acum, înainte să continuăm, poate mai dorește cineva să intervină. Poate ne spuneți cine sunteți și pe cine reprezentați. Și pentru a vă putea găsi pe, uh, pe ecrane. Când luați cuvântul, ridicați-vă să vă găsim. Jacques Leblanc din Franța. Mă bucur uh, de faptul că, uh, domnule comisar, ați vorbit despre acele zone intermediare sau zone de tranziție. Însă n-am auzit cuvântul montan. Ori, în tratatul de la Lisabona articolul care vorbește despre coeziunea teritorială spune, între paranteze, insulele și zonele montane. Așadar, aveți voința de a trimite și de a direcționa credite specifice către zonele montane pentru a facilita coeziunea teritorială. Mulțumesc foarte mult. Comisarul va răspunde imediat. Mai sunt alți membri? Sunt câțiva membri ai Parlamentului care au spus că ar vrea să intervină. Dorește vreunul să o facă acum, domnul Rampac? Da, vă rog. Kadenbach. Da, Karin Kadenbach mă numesc, sunt membru a Parlamentului European, dar sunt foarte impli- am fost foarte implicată și uh, în politica uh, regională. Și cunosc foarte bine politica de coeziune din propria experiență. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc și eu, uh, domnului comisar, care este un uh, partener de discuții foarte bun pentru noi în Comisia Regia Parlamentului European. Acest lucru este foarte important uh, din punctul meu de vedere. Și știu că fără colaborarea uh, foarte bună pe care am fi avut-o, nu am fi avut acest pachet propus. Și eu consider că aceste regiuni intermediare sunt foarte importante am uh, însă anumite uh, probleme legate de unele aspecte. Cum, cum este experimentată această politică la fața locului? Eu nu pot să înțeleg faptul că prin comportamente greșite la nivel uh, național, prin faptul că bugetele naționale nu sunt controlate, Uh, se, pedepsesc, uh, se pedepsește până la urmă un proiect uh, regional. Deci, domnule comisar, acum la nivel european avem nevoie de o mai bună înțelegere pentru politica regională, pentru politica coeziune și cred că nu și cred că aici ar trebui să fim în continuare uh, solidari. Deci în acest punct nu voi fi acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, vă rog. Da- Mulțumesc foarte mult. Sunt membru al Comisiei pentru uh, Comisiei Regii și vreau să spun că din punctul meu de vedere politicile regionale sunt cruciale dacă, pentru a ieși din această perioadă extrem de dificilă pe care o traversăm. Uh, una dintre chestiunile, dintre problemele cruciale cu care ne confruntăm este reprezentată de dezechilibrele competitive și dezechilibrele structurale care există în diferite, între diferitele regiuni ale Uniunii Europene. Deci, într-un moment în care statele membre se confruntă cu probleme de lichiditate și de investiții, uh, când uh, statele membre nu pot face față singure problemelor și nu pot promova singure creșterea economică, când băncile au dificultăți în a uh, promova investițiile, uh, atunci fondurile structurale sunt extrem de importante pentru a asigura viitorul creșterii economice în Uniunea Europeană simplificarea fondurilor, uh, uh, a le face mai accesibile, toate aceste lucruri au devenit mai importante decât oricând. De aceea, politica de coeziune este un instrument important în această țară, în aceste țări europene și uh, avem nevoie de o creștere de 10% a politicii de coeziune. Avem nevoie de această creștere de 10% uh, pentru unele state membre uh, limita de cofinanțare uh, ar trebui să fie la 85%, eu cred că ar trebui să creștem pentru unele state. Și în ce privește uh, condiționalitatea macroeconomică, acesta nu are sens. Nu văd de ce pactul de stabilitate și creștere ar trebui acum să înceapă să priveze regiunile de subvențiile lor și de susținerea prin fonduri structurale care este atât de importantă pentru ele faptul că va exista o pedepsire automată a regiunilor este împotriva spiritului uh, politicii. În următoarea secțiune vom vorbi despre rezultate mai bune și vom vorbi foarte mult despre aceste condiționalități interne și externe, simplificare și așa mai departe. Așadar, haideți să ne concentrăm doar pe această legătură între UE 2020 și politica de coziune. Tot ce spuneți este foarte valid, însă încerc să uh, divid lucrurile uh, pe teme. Unde este Sean Kelly? Sean Kelly dorea să ia cuvântul. Uh, o să mai avem încă o investiție, încă o intervenție și pe aceea vom da uh, cuvântul paneliștilor. Mulțumesc, doamnă președinte, mă bucur să fiu aici și să mă întâlnesc cu atât uh, de mulți oameni minunați, incluzând cei aflați în funcții de putere la nivelul Comisiei, Parlamentului și așa mai departe. S-a spus că avem nevoie de mai multă Europa, dar mm, înainte de toate avem nevoie de o mai multă Europa egalitară și uh, modul în care se poate face acest lucru este prin politica de coeziune și putem da foarte multe exemple ale succeselor politicii de coeziune dacă ne uităm la regiunile care erau în, uh, în programul de convergență. Și de aceea m-am bucurat să văd uh, clipul acela cu domnul cu mustața foarte mare care a mulțumit de rezultatele politicii de coeziune. Avem nevoie de mult mai multe astfel de clipuri pentru că există mult prea multă negativitate. Sunt lucruri bune care nu sunt subliniate și cu siguranță oportunitățile de a demonstra avantajele politicii de coeziune, în particular și ale Europei în general, trebuie maximizate în viitor. Una dintre consecințele acestui succes al politicii de coeziune, poate, dar probabil și uh, rezultat al crizei economice, este ideea de a crea o categorie intermediară de tranziție de regiuni. S-a dezbătut uh, acest uh, lucru foarte mult, unii sunt pentru, alții împotriva. Aș vrea să uh, Rog comis, domnul comisar să comenteze pe acest subiect în legătură cu strategia UE 2020 și care vor fi implicațiile în contextul general al politicii uh, de coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc că o să mă întorc acum la uh, cei de la prezidiu, pentru că s-au ridicat multe probleme. Aș vrea să păstrăm deocamdată întrebarea legată de condiționalitate pentru sesiunea următoare. Însă, cuvântul flexibilitate a fost folosit în multe feluri. UE 2020, reducere a numărului de programe eligibile, diferențiare regională, foarte importantă. Așadar, o serie întreagă de întrebări legate de eligibilitate. Așadar, întrebarea mea este, în încercarea de a alinia politica de coeziune cu Europa 2020, se merge oare prea devreme în sensul că lucrurile devin prea prescriptive ca regiunile să facă ceea ce au nevoie să facă pentru a-și îndeplini nevoile? O să mă întorc la noastră, domnule comisar, dar, doamnă președinte, poate vă rog întâi pe noastră să răspundeți. Doamna Mercedes Breso. Mulțumesc. E o întrebare complexă, însă cu siguranță avem uh, această preocupare în ce privește faptul că strategia UE 2020 noi, noi susținem, acceptăm faptul că ea trebuie să fie în centrul uh, politicii de coeziune, dar ea riscă să devină o cămașă prea strâmtă pentru orice situație care ar putea să apară, în special uh, situații particulare din punct de vedere teritorial. Să nu uităm că obiectivele politicii de coeziune sunt foarte clar definite. Și dacă punem, cum spuneam, aceste cămașe prea strâmte, am putea să avem probleme. De asemenea, cred că dacă s-ar uh, realiza realmente participarea regiunilor, entităților locale la definirea contractului încă de la origine, în acest caz ar fi posibil să adaptăm proiectul particular al unei regiuni la strategia UE 2020, însă el să fie declinat nevoilor acelui teritoriu. Eu cred că acest subiect rămâne în discuție și uh, ceea ce am propus noi este ca și contribuția teritorială să devină o realitate și trebuie conciliate cele două politici. Mulțumesc, doamna, uh, doamna Hubner, vedeți acest contrast de cheia în a obține echilibrul între flexibilitate și concentrare, focusare? Uh, dați-mi voi să spun de asemenea că flexibilitatea, în mod normal, înseamnă excepție de la regulă și asta duce întotdeauna și la o complexitate a regulilor și asta întotdeauna este o problemă și o provocare pentru cei care propun cadrul Juridic Am avut această provocare acum 5 ani și o avem și acum, așadar să ajungem la echilibrul corespunzător între flexibilitate și focusare e un lucru dificil de făcut, dar pentru asta am inventat abordarea strategică care ne duce și mai departe, ceea ce înseamnă că există o procedură întreagă care leagă obiectivele europene de specificitatea teritorială și ce spunea doamna, domnul comisar despre contracte este că acesta este modalitatea prin care putem atinge un echilibru între obiectivele comune europene, adică strategia UE 2020 pe de-o parte și specificitățile teritoriale pe de altă parte. Dați-mi voi să adaug însă un lucru. Asta înseamnă că nu este vorba doar de un proces de sus în jos, ci și că la nivel local eforturile de a fi pregătit, de a identifica o strategie, de a identifica uh, activele, asseturile pe care le ai, obiectivele și după aceea de a vedea cum le poți lega cu obiectivele europene și cu finanțarea prevăzută pentru cele 11 priorități și acestea sunt o sarcină pentru dumneavoastră. Uh, deci cred că lucrurile trebuie să funcționeze în ambele direcții, și de sus în jos și de jos în sus, pentru a atinge un uh, uh, echilibru corespunzător. Și asta, cum spunea Mercedes Bresso, vine de la contracte. Mulțumesc foarte mult! Această problemă cheie, flexibilitate uh, versus concentrare. Ce înseamnă asta pentru regiuni? Este vorba de o listă foarte strictă, în sensul că nu uh, puteți uh, alege decât un anumit tip de proiecte, indiferent dacă vi se potrivesc sau nu și în special vreau să mă refer la regiunile de tranziție pentru că s-au ridicat o serie de întrebări în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc! Da, cred că voi vorbi german acum. În ceea ce privește tema legată de, uh, de uh, regiunile de tranziție sau invers, strategia UE 2020. Noi am examinat situația și am văzut că în acest moment aproape mai mult de 90% a uh, bugetului regiunii, a politicii regionale poate fi Uh, văzut ca reflectând punctele principale ale strategiei 2020. Deci nu inventăm lucruri noi. Ce ne-a interesat pe noi este ca în cadrul acestei abordări de respectare a, abord- a principiului abordării integrate să ne focusăm pe un aspect parțial Însă dacă vă spun, dacă vă spun că vă vorbesc despre uh, promovarea și consolidarea IMM-urilor, este vorba de o discuție largă. Nu ar trebui să ne referim aici doar la inovațiile tehnologice, ci și la marketing, la inovații legate de servicii, la inovații în domeniul administrativ. Apoi, dacă este să mă, să mă gândesc la uh, eficiența energetică, la uh, economisirea de energie electrică și aceasta este o temă foarte largă. Deci, cred că nimeni nu trebuie să se teamă că prin uh, că nu va fi reflectat în uh, programul nostru. Pe noi ne interesează o concentrare asupra unor priorități și să existe un angajament asupra unor obiective uh, care să poată fi cuantificate și obiective care să, fie, să poată fi înscrise în cadrul strategiei UE 2020, deoarece cred că, ar fi, cred că trebuie să uh, învățăm această lecție, lecție în, urma, în urma strategiei uh, Lisabona. Strategiile naționale trebuie să fie împărțite în părți componente pentru a fi uh, realistă Poate nu întotdeauna, nu toți au uh, un, un punct de legătură direct cu aceste obiective. În România, se, de exemplu, se uh, investește în cercetare mai puțin de 1%, în Suedia mai mult de 4%. Deci, atunci uh, procentul de 3% poate nu este realist pentru, ambele, pentru aceste două state. Fiecare ar trebui să stabilească așadar propriul obiectiv realist Acum, în ceea ce privește regiunile de tranziție, cred că printr-o modificare a arhitecturii financiare am ținut cont tocmai de faptul că în următoarea perioadă financiară vom avea mai puține regiuni slab dezvoltată în comparație cu situația actuală. În acest moment avem 84 de regiuni de convergență. În următoarea perioadă financiară ne gândim că va fi vorba de 68 de regiuni, asemenea regiuni mai puțin dezvoltate. Și cred că dacă avem acest nou instrument, acesta, acesta va reflecta mai bine uh, situația existentă. Și aș putea să vă dau un alt argument care subliniază cât de important este să creăm aceste regiuni de tranziție. Nu este vorba de o măsură concepută pentru eternitate. Vom vedea cum uh, vor funcționa lucrurile pur și simplu în, uh, în următoarea perioadă. În ceea ce privește regiunile cele mai slab uh, dezvoltate, există o medie de 53% din uh, PIB. Uh, în ceea ce privește regiunile cele mai dezvoltate, acestea au un PIB care depășește 120% din uh, media europeană. Regiunile de tranziție se află undeva între 83 și 90%. Însă lucrul cel mai important este rata șomajului. deoarece uh, doar așa vedem câte locuri de muncă există în uh, regiunile respective. Potențialul de creare de locuri de muncă este în regiunile mai puțin dezvoltate de 63%, în regiunile cele mai uh, dezvoltate este de 73%, deci este o diferență de 10% în uh, regiunile de tranziție, procentul este de 67%. Deci avem nevoie de aceste uh, regiuni. Mulțumesc pentru aceste explicații. O să trecem la al doilea subiect, dar înainte de a face acest lucru, vreau să menționez premiile Comisiei pentru uh, așa numitele staruri regionale, pentru cele mai inovative proiecte și săptămâna aceasta sunt lansate, e lansată noua ediție. Am menționat acest lucru pentru că trei dintre categorii sunt foarte clar legate de scopurile strategiei UE 2020, creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă și mai există alte două categorii, orașul Star, City Star și uh, informa- tehnologia informației. Vreau să vă spun despre ele pentru că deadline-ul uh, este foarte strâns și veți găsi detalii pe site-ul uh, DigiRegio. O să trecem mai departe. Am menționat că una dintre aceste categorii legate de informare și comunicare Trecem la a doua temă, um, o, rezultate mai bune. Am vorbit despre unele uh, rezultate. Domnul comisar Hans spunea că dorește o, un mare pas înainte în legătură cu modul în care politica de coeziune dă rezultate. Am avut o dezbatere foarte animată pe acest subiect, dar haideți întâi să vedem uh, filmul. Jag heter Amal, Amal Yasem och kommer från Kurdistan i Irak. Jag har bott här. Jag heter Amal Yasem, vin din uh, Kurdistan, Irak. Jag har uh, haft ideea att încep o afacere, lucrez în uh, Suedia și trăiesc în Suedia câțiva ani și am avut această idee, am încercat să obțin microfinanțare de la Uniunea Europeană am privit acest ajutor financiar și uh, firma mea funcționează de un an. Atunci când îți creezi în Suedia o afacere, trebuie să te ocupi de unele măsuri birocratice. Proiectul de microfinanțare m-a ajutat să completez documentele și să știu uh, față, uh, cui să cer ajutor și ce să fac și acum am reușit să-mi dublez uh, uh rulajul afacerii mele. Așadar, am văzut cum uh, a ajutat-o finanțarea pe Amal să-și pornească afacerea să, se, uh, să rezolve unele probleme. Poate politica regională să uh, ofere rezultate mai bune, așa cum a dat rezultate bune pentru ea. Am doar câțiva oameni care vor să ia cuvântul după aceea voi deschide, sigur, dezbaterea tuturor celor care doresc. Dar a, dau acum cuvântul lui Flo Cucas, care este un membru al Consiliului Orășenesc Liverpool și președintele grupului ALDE din a, Comitetul Regional. Mulțumesc foarte mult, doamna Hubner s-a referit la anul 2005 și la lupta pe care trebuie să o ducem să păstrăm politica de, a trebuit să o ducem pentru politica de coeziune. Într-adevăr, a trebuit să ne luptăm cu unele state membre și cred că și acum e aceeași situație. Cei care dorim să păstrăm politica de coeziune va trebui să ne unim ca să ne asigurăm că vom reuși asta. Și aveți dreptate, doamnă comisar, ar trebui să fie o politică de investiții, nu o politică de cheltuieli. Dacă investim cum trebuie banii, atunci diferențele în viețile oamenilor vor fi enorme și asta vor mulți dintre noi să vadă și atunci uh, acești oameni vor locui atât în regiuni mai bogate și mai sărate. Mai sărace ar trebui să fie de asemenea o politică orientată spre rezultat, pentru că altfel cheltuim bani fără niciun fel de efect. Dacă este orientat uh, spre rezultate, va dura ani și ani. Dați-mi voi să vă dau câteva exemple. În propria mea regiune am avut unul dintre primele instrumente financiare între 2000 și 2006 Merseyside uh, a creat un fond special de investiții pentru investirea în afacerile locale și acel fond încă mai primește profituri de la investițiile pe care le-a făcut și încă mai dă bani afacerilor locale și o va face în continuare mulți ani de acum încolo. În această regiune noi am păstrat, am creat sau am uh, salvat uh, uh, zeci de mii de noi afaceri și slujbe și am uh, instruit uh, o treime, 300 de mii de oameni Acestea sunt uh, rezultatele politicilor uh, de coeziune. Dați-mi voie să spun câteva lucruri în legătură cu ce s-a spus astăzi aici. Trebuie să implicăm uh, oamenii la nivel local. Să încercăm să ghidăm aceste politici la nivel național nu o să funcționeze, pentru că la nivel național ei nu știu sau nu înțeleg cum se lucrează la fața locului, așa cum știu autoritățile locale și uh, persoanele din uh, autoritățile regionale. De aceea susțin regiunile și orașele pentru că ele au nevoie de astfel de investiții și trebuie să poată cheltui acești bani în uh, propriile lor eforturi de generare de creștere. Dacă putem, ca să putem face acest lucru, aceste orașe trebuie să fie implicate în uh, construirea acestor programe. Altfel nu vom avea succes. Nu putem avea o abordare de sus în jos. Trebuie să fie una de jos în sus. Dați-mi voie să mă refer în fine la condiționalitatea macroeconomică. Înțeleg de ce ea se întâmplă, înțeleg de ce este propusă. Înțeleg de asemenea că am avut condiționalități în trecut. De exemplu, aveam o rezervă de performanță de 5% prin care regiunile își stabileau propriile ținte și dacă îndeplineau țintele, primeau și rezerva. Deci era bățul și Morcovu, bățul și zăhărelul. Aici, din păcate, vedem numai bățul și nu vedem zăhărelul. Deci dacă vrem să avem condiționalitatea macroeconomică și nu implicăm în același timp uh, regiunile în crearea programelor, așa cum ar trebui să facem și avem doar un cod de practici, asta va duce evident la probleme. Cum se va întâmpla, cum, cum vor decurge lucrurile, doamnă comisar? Nu știu, am înțeles din discuțiile cu unii oficiali că deocamdată nu există uh, niciun mecanism uh, definitiv pentru implicarea regiunilor în aceste programe, pentru că programele naționale sunt date la o parte. Deci aș fi foarte recunoscătoare dacă ne-ați putea spune cum vor implica aceste programe autoritățile locale și regionale și dacă va fi o cerință din partea Comisiei înainte să se ofere finanțare. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, uh, Irgi Zayakata, îmi, îmi cer scuze dacă am pronunțat greșit, președintele lui Iaca din Polonia și președinte al unei dintre comisiei Comitetului Regiunilor. Îmi cer scuze pentru cum v-am pronunțat numele. Știu că a fost oribil. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pronunțarea noastră a fost cea mai bună pe care am auzit-o în viața mea, dar vă mulțumesc foarte mult. domnilor și domnilor, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre unele principii de bază. Politica de coeziune a fost menită să reducă decalajele de dezvoltare între statele membre și regiuni. Să nu uităm că și într-o singură, în singură regiune există mari diferențe de dezvoltare și există motive pentru care avem uh, uh, măsuri cum ar fi uh, politica de coeziune pentru a reduce diferențele dintr-o singură regiune. În regiunea noastră avem orașe foarte active și foarte robuste și totuși foarte în apropiere, de exemplu, avem zone uh, mult mai puțin dezvoltate. Aceste aspecte ale politicii de coeziune n-ar trebui să se piardă din gândirea noastră. Dați-mi voi să vă dau un exemplu de politică de coeziune care funcționează. Majoritatea regiunilor poloneze s-au descurcat uh, destul de bine, în sensul că politica de coeziune a fost benefică pentru ele. Una dintre regiunile noastre se apropie de statutul de regiune de tranziție și cu toate acestea mai rămân multe lucruri de făcut. Și cred că a meritat să mă întorc la Mm, ar merita să mă întorc la începutul uh, discursului meu și să vă reamintesc tuturor ce, uh, de unde a pornit politica de coeziune. Poate politica de coeziune trebuie să fie mai bine administrată ca să funcționeze mai bine și de asemenea trebuie să facem mai accesibilă finanțarea de coeziune și pentru coeziune și să oferim mai mult pentru banii uh, cheltuiți. Trebuie să avem uh, implementare și mecanisme de control care să ne asigure că banii sunt bine cheltuiți și uh, această politică de coeziune trebuie să fie uh, accesibilă într-un mod realist. De asemenea, avem nevoie ca ea să se combine mai, și să se completeze mai ușor cu alte politici europene. Știu că nu mai dați foarte mult timp, domnule președinte, dar vreau să menționez foarte pe scurt problema condiționalității. Deja am auzit de la o serie de Uh, participanții idei în legătură cu condiționalitatea. Nu este cel mai bun moment să vii și să propui pedepse, penalizări uh, pentru niște percepute uh, greșeli ale guvernelor naționale. Politica de coeziune este importantă pentru regiunile noastre, mai ales pentru regiunile mai sărace, pentru că le dă uh, o pârghie ca să-și îmbunătățească competitivitatea și creșterea. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt alte comentarii sau întrebări? Dacă nu, o să mă întorc imediat la dumneavoastră, domnule comisar, pentru că trebuie să vorbim despre condiționalitatea macroeconomică, dar vreau să văd dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, pentru că criticile au fost împotriva comisarului în special, deci veți avea cuvântul. Pe această întrebare mai largă, pe această chestiune mai largă, cum facem mai eficientă politica de coeziune cum îi asigurăm valoarea adăugată? Mai sunt întrebări sau comentarii? Da, vă rog, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Numele meu este Ivan Jagger, sunt uh, din delegația slovenă. E adevărat că politica de coeziune a jucat un rol important în Slovenia, în ce privește, în ce privește dezvoltarea dar vreau să subliniez că uh, țări diferite au sisteme diferite după care se ghidează și după care funcționează. Și în legătură cu asta aș vrea să subliniez că ar trebui să căutăm un echilibru între uh, proiecte, între proiectele mari, dar să nu uităm și proiectele mai mici care implică totuși uh, mulți oameni și care îmbunătățesc uh, calitatea vieții în anumite subzone din unele regiuni. Uh, ați spus mai devreme, ați menționat care este contribuția ca procent din PIB uh, a țărilor când vine vorba de investiții. Deci aici nu e o problemă doar europeană, ci și o problemă națională. Și este un fapt că sistemul uh, e prea rigid este adevărat că am, uh, ne-am îmbunătățit situația, ne-am dezvoltat, dar cred că diferența care există între regiunile individuale poate fi uh, datorată diferențelor. Mulțumesc, mai sunt întrebări înainte să dăm cuvântul domnului comisar. Bine. Domnule comisar, ați auzit uh, reacția generală, doamna Bresu a Uh, început prin a vorbi despre stacul roșu al ecocondiționalității și întrebarea de ce regiunile trebuie să fie pedepsite pentru greșelile guvernelor naționale. Cum răspundeți la acest lucru și mai ales uh, cum răspundeți la ideea că sunt foarte multe condiționalități, foarte multe bețe așadar și prea puține, prea puțin morcovi, prea puține stimulente. Deci că nu există un echilibru între penal, pedepse și uh, răsplată. Și după aceea vedem da din nou cuvântul doamnei Bresan și doamnei Hubner. Um gleich vorweg den Eindruck zu verwischen. Pentru a scăpa de, acest, uh, de această discuție, două state membre mi-au scris o, o scrisoare și eu pot să vă spun că în calitate de comisar, cred că um, am primul, prima convorbire telefonică pe care am avut-o a fost uh, o convorbire tocmai din partea unuia dintre aceste două state și nu a fost o, o convorbire care m-a susținut foarte mult. Uneori uh, am sentimentul că se fac uh, propuneri care vor fi susținute de 26 de state, dar de un stat nu vor fi uh, sprijinite. Deci Comisia trebuie să facă propuneri care vor fi sprijinite de toate cele 27 de state membre. Deci ideea de bază a fost să găsim o posibilitate să avem uh, să avem acest, uh, să avem acest instrument care poate fi folosit în toate statele membre. Acum, în ceea ce privește regiunile, Uh, stimulentele și sancțiunile. Până la urmă am ajuns la un uh, compromis, după părerea mea. Poate nu poate fi înțeles, poate textul nu poate fi înțeles uh, foarte ușor, poate și traducerea textului în fiecare limbă în parte pune probleme. Uh, dar dacă se va folosi acest articol și pot să vă spun că un uh, articol asemănător uh, este prevăzut deja în uh, prevederile legate de fondul de coeziune, un articol care nu a fost folosit până în acest moment. Nu pentru că nu uh, am fi dorit să folosim sau nu am fi îndrăznit să folosim acest articol, dar pur și simplu nu am avut ocazia. Și ce spun aceste prevederi? Statele membre, dacă se stabilește faptul că au un uh, deficit uh, excesiv, că nu își îndeplinesc obiectivele legate de creștere. În aceste condiții, Comisia poate și trebuie, de fapt, să facă o propunere despre ce trebuie făcut uh, pentru a depăși această situație dacă statele membre respectă uh, măsurile uh, propuse și fac efortul în acest sens, atunci nu, uh, nu se va face recurs la acest instrument, nu se va impune această măsură. Deci ideea este pur și simplu să ajutăm statele membre să revină la o politică economică sănătoasă. Uh, în această direcție este, își propun acest, ne-am propus să meargă acest instrument, doar dacă un stat membru refuză să facă acest lucru, dacă în mod repetat face acest lucru, atunci programele, atunci pur și simplu trebuie să există uh, o formă de a iniția un mecanism de sancționare. Uh, și desigur, foarte important pentru regiuni este faptul că folosirea acestui mecanism va avea loc întotdeauna în mod proporțional. Așadar, mai ales în țările în care Constituțiile prevede o mare autonomie regională. Eu nu, nu pot să-mi închipui că programe regionale operative vor avea de suferit în urma unei, uh, unei asemenea măsuri. Și până la urmă nu, este vorba, nu, nu vor fi afectate toate programele, doar unele programe este posibil să fie uh, afectate și chiar și cele care sunt afectate vor fi afectate doar într-un mod uh, uh, pro, uh, proporțional. Și doresc aici să evit cât mai mult uh, cuvântul pedepsire. Și acum în ceea ce privește întrebarea care vi s-a pus legată de prea multe sancțiuni și prea puține stimulente, ce răspundeți acestei întrebări? De aceea discutăm doar despre pedepse și nu despre stimulente. Michael Schneider a spus că și și alții au spus că 90-95% dintre propunerii dintre propuneri. Uh, cu 95% dintre propuneri suntem de acord cu toții. Și după aceea discutăm 5 minute despre restul de 5%. Uh, vreau să vă prezint imaginea totală și efectele întregii propuneri. Dacă putem deveni la, reveni la ceea ce a spus uh, Michel de la Var, că este o sabia lui Damocles, că, că este vorba de un instrument pe care, care va fi folosit doar dacă statele membre refuză în mod repetat să îndeplinească criteriile financiare. Însă, cum vi se pare că există această politică în uh, economie? Nu este vorba despre pedeapsa aplicată unora pentru că nu au făcut un lucru sau altul. Este vorba de o politică mai largă. Spuneți că într-un mediu economic prost ar trebui să uităm despre această politică și să mergem acasă. Bineînțeles că o politică structurală are nevoie de un mediu macroeconomic bun, însă acest element macroeconomic nu funcționează de la sine. De când uh, uh, s-a propus această aprobare în urmă cu un an, m-am împotrivit, nu se poate compara fondul de coeziune cu alte fonduri, pentru că acest fond a fost înființat cu scopul de a susține Uniunea Monetară și Financiară pentru celelalte fonduri nu există o asemenea legătură cu condițiile macroeconomice. De aceea mă întreb uh, care va fi, ar fi temeiul juridic. Și nu găsesc uh, legătură cu alte politici. Eu consider că ar trebui să uh, înființăm o nouă politică decât să căutăm victime în cadrul altor politici. Nu ar trebui să folosim cazul Greciei, pentru că Grecia acum are probleme și încercăm să ajutăm Grecia cu fondurile structurale. Însă, în același timp, pro, în regulamente propunem uh, să rezolvăm situații similare din viitor cu alte instrumente Sperăm că vom avea o discuție foarte activă aici, însă este foarte dificil să ne dăm seama acum cum vom putea rezolva problemele. Trebuie să uh, folosim și pedepsele care sunt prevăzute în politica de coeziune, pentru că există un lanț de sancțiuni care prevăd uh, returnarea fondurilor în bugetul european. Nu trebuie să Uh, încetăm să ascultăm argumentele celor celorlalte părți. Bine. Um, ce funcționează cel mai bine, pedepsele sau stimulentele? Și sunteți de acord că uh, o rezervă de performanță de 5% reprezintă un stimulent destul de mare. Acum, unii se gândesc mai degrabă la pedepse decât la, stimul, la, la recompense. Da, cred că și pedepsele și stimulentele funcționează. Însă nu. Însă de această dată pedepsa nu este aplicată celor care trebuie. Politica de coeziune este o politică de investiție pe termen lung care permită statelor și regiunilor care sunt titulare de fond să programeze pe termen lung politici de investiție. Asta înseamnă că astăzi 65% din investițiile sunt uh, întreprinse de regiuni și comunitățile locale și doar și un procent mai mic de datorii este legat de colectivitățile locale. În legătură cu această sabie a lui Damocles, unii consideră că așa se poate lucra mai bine, însă nu este adevărat. Toți cei care vor să investească cu noi vor avea interesul, nu au interesul să uh, intre într-un proces de investiție de lungă durată fără să aibă garanția că își vor obține banii înapoi la sfârșit. Tratatul de la Lisabona a acordat Comitetului Regiunilor apărarea principiului de subsidiaritate până și putem face recurs la Curtea de Justiție. Am studiat această problemă pentru că este vorba de un caz foarte clar în care nu a fost aleasă instituția bună. Așadar, ar fi un caz uh, în care am putea face recurs la Curtea de Justiție pentru încălcare a principiului de subsidiaritate și de proporționalitate. Este corespunzător să pedepsim regiunea care a folosit prost fondurile în legătură cu rezultatele bune sau proaste. Acceptăm acest lucru și îl dorim. Însă nu este posibil să pedepsești pe cineva care nu are nicio responsabilitate dacă se spune că și regiunile sunt îndatorate, nu respectă pactul de stabilitate și, și, încalcă pactul de stabilitate prin bugetul lor, bine, dar am văzut în toate regiunile noastre că atunci când investițiile pe termen lung uh, se opresc, nu se mai poate vorbi de politică de creștere. Aceasta este îngrijorarea noastră faptul că creăm o situație de îngrijorare în cadrul investitorilor. Nu vom rezolva această problemă în această după masă, se va mai dezbate încă mult timp. Haideți așadar să trecem acum la a treia temă din această după masă, teme legate de geografie. De ce teritoriul și geografia sunt atât de importante în strategia de dezvoltare? Haideți să vedem ultimul videoclip din această masă. Dr. Sabo Laslo. Sunt capitanul Laszlo Savo, ofițer Vamal, biroul meu este în Mohaci, Ungaria și sunt responsabil pentru controlul accesului persoanelor și bunurilor care traversează Dunărea. Pentru mine, sistemul Nevada um, reprezintă un ajutor pentru că mă ajută să monitorizez poziția navelor Uh, ne pregătim activitățile vamale pentru a verifica navele care traversează frontiera și, de asemenea, supraveghere submarină cu finanțare europeană. Uh, vom putea monitoriza granița sârbă-croată și maghiară în același timp, în mod mult mai eficient. Așadar, unul dintre elementele noului pachet legislativ este accentul pus pe strategiile macro, cum ar fi cele din mm, Marea Baltică. Uh, deja avem solicitări de a lua cuvântul Georgios Caminis, uh, primar al orașului Atena. Aveți cuvântul. Κυρίες și domnilor, majoritatea antevorbitorilor nu vin din state care au suferit de pe urma crizei, însă și-au exprimat solidaritatea cu autoritățile locale și regionale ale statelor care se confruntă cu aproape o criză existențială. Mulți s-au exprimat împotriva condiționalității macroeconomice în politica regională. Sunt și eu de acord cu aceștia, însă vreau să vorbesc și eu despre stimulente, nu doar despre pedepse. Aș dori să pun accentul în special pe regiunile urbane bineînțeles, în cadrul geografic eh, general la care ne referim atunci când vorbim despre politicile de coeziune. Nu trebuie să ne gândim în termeni tradițional de sud și nord, est și vest. Sau beneficiari și eh, contributori neți este vorba de un aspect extrem important, de important al politicii de coeziune. Este o a doua dimensiune care ține cont de abordări teritoriale integrate bazate de, pe caracteristici proprii și caută soluții la mai multe niveluri de guvernanță. Propunerile pentru zonele urbane care au venit de la Comisia Europeană sunt foarte ambițioase sper că Comisia Europeană va putea să continue cu aceste, aceste propuneri și să-i susțină pe cei care au îndoieli în legătură cu, a, cu obiectivele sale ambițioase și care spun că Uniunea Europeană nu are competențe în ceea ce privește regiunile și politicile lor. Cetățenii însă sunt uh, afectați de aceste măsuri, servicii publice, transport, uh, politici de mediu și de eficiență energetică. Avem nevoie de o industrie stabilă. Însă este vorba de o provocare majoră, pentru că în spatele statisticilor și cifrelor impresionante care se referă la PIB-ul zonelor urbane, majoritatea, în majoritatea cazurilor există o altă realitate economică și socială care nu este atât de impresionantă și care apare în alți indicatori care nu depind de PIB. Criza afectează în primul rând cetățenii din zonele urbane și după aceea pe cei din zonele rurale. Salutăm faptul că politica va fi una orizontală pentru Fondul de Dezvoltare Regională și pentru Fondul Social European. Cuvântul urban apare de patru ori în cele 11 priorități ale Comisiei, în, acolo unde se vorbește de mediu, transport și eradicarea sărăciei. Faptul că subvențiile se ridică la 5% pentru acest tip de dezvoltare urbană în politici reflectă acest lucru. Întrebarea mea este cum va funcționa acest lucru odată cu inițiativele care există deja în pactul primarilor, de exemplu. Care este legătura cu platforma de dezvoltare pentru zonele urbane și noul program Interreg, în partea a treia? Și de ce a fost introdus un maxim în loc de un prag pentru inovare de 0,3% din întreag, întregul fond de coeziune. domnul Roberto Molinaro, ministru de, pentru educație în uh, regiunea Veneția. Unde sunteți? Vă rog. Domnule raportor, domnilor și domnilor, reprezint Ministerul Educației și Cercetării dintr-o regiune autonomă din nord-estul Italiei, nord-vestul Italiei. Aici, cooperarea transfrontalieră pentru noi este un lucru de la sine înțeles. Am fost un un fondator al comunității transfrontaliere care a permis un dialog cu statele din fostul bloc sovietic chiar și în timpul războiului rece. Avem o serie de provocări legate de ieșirea din criză și știm că trebuie să lucrăm împreună. Însă acum avem uh, îngrijorări în ceea ce privește perspectiva 2020. Aceste îngrijorări se leagă și de viitorul politicii de coeziune. Aici politica noastră are o valoare adăugată importantă pentru a păstra competitivitatea. Suntem pentru suplețe, pentru adaptare, adaptabilitatea politicilor teritoriale. Doar prin acțiuni durabile, inclusive, în domeniul formării, putem să uh, introducem capitalul uman în Europa cunoașterii. De acest uh, capital avem nevoie susținem propunerea Comisiei care uh, vizează să mențină obiectivul de competitivitate dincolo de 2013. Am dori să facem legături cu universitățile, pentru că aceste legături pot avea consecințe pozitive asupra teritoriului nostru și în zonele transfrontaliere. Mă gândesc aici și la rețeaua Dunării, Adriaticii, Adriatice. Aici există un potențial de dezvoltare a unui secretariat comun uh, împreună cu reprezentanța noastră la Bruxelles mă adresez acum domnului comisar An, Han și îl uh, încurajez să susțină perspectiva europeană. Noi vom avea un rol la nivel regional pentru o politică de coeziune care să ne permită împreună cu vecinii noștri, statele membre actuale și viitoare, să avem o politică de coeziune demnă de UE 2020 urmează directorul general al guvernului din Galicia, din Galicia din Spania și raportor pentru regulamentul GTC. Ah, v-am văzut. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă Davis. Am auzit ce a spus primarul Atenei că criza economică și financiară nu afectează în mod egal toate teritoriile Uniune, Uniunii. Însă mi se pare că uh, situația financiară și economică din Europa uh, domină discuția din această seară. Este inevitabil. Aceste, această criză a dus la măsuri de austeritate și toți cetățenii trebuie să se adapteze la noua situație economică. În acest moment de greutăți economice, planul regional acoperă, are o importanță specială, pentru că aici se vede că coeziunea teritorială este una democratică, o politică ce afectează toate regiunile Uh, acest lucru care se vede nu doar în cheltuieli, ci și în investiții și unde este nevoie de o mai mare participare a regiunilor pentru a folosi pu- puținele resurse disponibile. De asemenea, este foarte importantă cooperarea transfrontalieră ca o uh, formulă inteligentă de a promova uh, dezvoltarea internațională pentru a susține valori comune. Și în acest sens, Uh, grupurile de cooperare teritorială europeană, ACTE, reprezintă uh, modele de cooperare transfrontalieră. Aici, acestea au un rol extrem de relevant pentru că înființează rețele de dialog și de cooperare, împărtășesc bune practici și articulează proiecte de dezvoltare integrate. Acestea au un potențial enorm în definirea politicilor de coeziune prin structuri de cooperare teritorială și transfrontalieră, gestionează proiecte, infrastructuri și resurse comune. Și închei aici, doamnă Davis, mulțumind Comisiei Europene că a ținut cont de câteva din recomandările raportului din Comitetul Regiunilor care se referă la aceste grupuri de cooperare teritorială. Președintele Barroso a spus că trebuie să modernizăm instrumentele din politica de coeziune și, domnule Han, am avea, o susțin, am avea nevoie de o susținere mai mare pentru cooperarea transfrontalieră și interregională. Fără acest lucru, nu va fi posibil să avem o coeziune teritorială. Vă mulțumesc foarte mult! Aproape când ni s-a terminat timpul, există puncte urgente pe care doriți să interveniți. Dacă aveți întrebări arzătoare, vă rog și prezentați-vă. Președinte al provinții, provinciei din Catania. Vreau să mulțumesc uh, comisarului perché l'attenzione che oggi hanno dedicato și de asemenea și președintelui Comisiei pentru atenția pe care a dat-o regiunilor, o atenție foarte puternică. Domnul comisar Hanna, și a ascultat toate sugestiile și preocupările noastre și dacă e să ne referim uh, la acest clip pe care tocmai l-am văzut cu toții, uh, am văzut acolo regiuni care primesc fonduri structurale semnificative și le ajută să progreseze. Deci vorbim de probleme uh, substanțiale, cum ar fi inițiativa de a îmbunătăți uh, funcționarea celor sisteme care ne bucură foarte mult. Vreau să mă refer însă la un aspect mai politic și în special am o întrebare pentru domnul comisar Han. În ultima vreme, Comisia Europeană a cam dat înapoi în ce privește participarea directă în utilizarea fondurilor structurale. Se pare că totul uh, acum nu mai depinde de regiuni, ci de statele membre și gradul de implicare în, în viitor va fi mai puternic el al din partea Comisiei, va fi mai orientat pe politicile bugetare naționale care au resurse din ce în ce mai uh, mici, se pare. Așadar, e nevoie de această complementaritate, de, de integ- această integrare sau va continua Comisia să facă și mai mulți pași înainte din acest punct de vedere? Așadar, am ridicat o temă mai politică decât uh, cele dinainte. Uh, și anume începește zonele urbane, zonele metropolitane. E nevoie în continuare de investiții în infrastructură, internet de bandă largă, energie, mobilitate și mai departe. Sunt teme care pornesc de la comune. Prin... Președinta întrerupe vorbitorul. Mulțumesc, voi da uh, domnule comisar uh, ocazia să răspundă, dar mai întâi, mai sunt întrebări sau comentarii? Nu? În regulă. Atunci, aș vrea să vă rog să răspundeți la oricare din întrebările care s-au pus Însă, înainte de a încheia această dezbatere, aș vrea să încerc să identific câteva priorități din tot ce s-a spus și n-aș vrea să vorbim doar despre propuneri, ci mai larg despre titlul uh, general al uh, manifestării noastre de astăzi, investiția în Europa, în regiunile și orașele uh, ei, uh, creștere inteligentă și sustenabilă. Așadar, să vedem cum vor uh, da rezultate concrete aceste măsuri v-aș ruga ca parte a comentariilor noastre finale să identificați o prioritate de vârf pentru politica regională în viitor, care să ajute realmente regiunile și orașele să își îndeplinească scopurile. Deci din toate multele lucruri despre care am vorbit, care ar fi o prioritate? Dumneavoastră, doamna Hubner, ați spus la început că politica de coeziune este o politică de creștere încrederii. Cu alte cuvinte, ce ar da oamenilor uh, Uh, încrederea maximă că această politică funcționează și le ajută orașele și, regionale, și regiunile lor. O să dau cuvântul mai întâi doamnei președinte, după aceea domnului comisar și după aceea doamnei Hubner pentru a încheia. da. dar vă rog să răspundeți la comentariile făcute aici în legătură cu problemele geografice ca partea comentariilor finale. Vă mulțumesc. Doamna Mercedes Breso, mulțumesc. Într-adevăr, dacă ar trebui să identific o singură prioritate ar fi dificil, dar totuși cred că politica energetică ar fi probabil în centrul uh, politicilor de inovare pentru anii viitori, uh, pentru politica de coeziune. Și asta pentru multe, foarte multe regiuni dacă ne gândim mai ales la sarcinile de a lupta împotriva schimbărilor climatice și de a obține mai multă sustenabilitate în cadrul colectivităților noastre. Și cred că nimeni nu e în dezacord aici. dar uh, vreau să menționez și o, o cerere care a fost menționată de foarte multe persoane. Întoarcerea în forță, revenirea în forța a politicilor urbane este de asemenea uh, foarte importantă, pentru că politica despre care vorbim, de sustenabilitate, de incluziune, uh, politică inteligentă, așadar să ne bazăm pe inteligență și pe persoane, toate aceste lucruri au o foarte mare încărcătură urbană și foarte mult se bazează pe orașe, deci cred că aici toată lumea de acord. Cred că în ce privește ultimul subiect, și anume coeziunea teritorială și instrumentele menite să favorizeze coeziunea teritorială, chiar astăzi am discutat cu domnul comisar Han privind nou regulament asupra programului GECT și cred că tema cooperării teritoriale ar fi o temă care e considerată drept fiind foarte importantă de către regiuni, de către teritorii și ea se poate uh, îmbunătăți prin această simplificare a instrumentelor. Una din, unul dintre lucrurile interesante conținute în propuneri este, propunerea Comisiei este uh, să se utilizeze instrumentele de favorizare sau să zicem pentru deconstruirea strategiilor macroregionale, care nu sunt doar regiunea Baltică și cea dunăreană, mai sunt și multe alte regiuni care sunt pe cale să-și uh, încordeze mușchii, să zicem așa, să se pregătească Aș spune că și acesta este un element asupra căruia am putea să ne aplicăm, pentru că pentru a obține cooperare teritorială într-o Europa care este atât de mare, cred eu că reclamă și capacitatea de a descrie și de a uh, desena strategiile pentru macro-regiuni. Deci poate că următoarea, uh, că a treia tema uh, zilei noastre Uh, de astăzi se referă și la lucrurile despre care tocmai am vorbit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnul comisar Han. Uh, sunt propuneri noastre, sigur, dar vă rog să alegeți o bucățică din aceste propuneri de, față de care sunteți foarte atașat. Poate o să fie macro, macrocondiționalitatea, nu știu, poate asta e prioritatea noastră, vă rog. Macro and micro is always good. Macro și micro întotdeauna sunt importante împreună. În primul rând, Doresc să-mi cer scuze tuturor celor celor cărora nu am putut să le răspund la întrebări. Se datorează totul regimului strict uh, menținut de Jackie. Desigur, uh, vom mai avea alte ocazii de a avea un schimb de opinii și foarte mulți colaboratori de-ai mei vor încerca să uh, vă lămurească aceste lucruri sau eu voi încerca să vă răspund în scris. Acum, în ceea ce privește regiunile montane, în cadrul uh, fiecărui fiecarei uh, regiuni se pot stabili niște uh, puncte mai importante. Deci, nicio regiune nu este împiedicată să spună că într-o parte a regiunii voi folosi mai multe fonduri uh, într-o altă parte vor fi folosite mai puține fonduri și proporția de cofinanțare va fi diferită de la o regiune la alta. Deci există asemenea uh, modele care pot uh, funcționa. Și acum, dacă mă întrebați care este pentru mine cea mai importantă prioritate, după părerea mea, politica de coeziune există pentru ca cetățenii să vadă uh, și să înțeleagă mai bine uh, proiectul european, să înțeleagă faptul că proiectul uh, european nu se referă în tot timpul la încălcarea, tra- încălcarea tratatelor, ci este vorba de crearea unei valori adăugate pentru fiecare dintre cetățenii europeni. Trebuie să înțeleagă că există o abordare coerentă și prin intermediul unei asemenea abordări să uh, se fac uh, progrese. De aceea ar, ar trebui să încercăm cu toții să explicăm această nouă politică regională, să ne focusăm pe obiective și astfel politica noastră să fie mult mai vizibilă, să fie mult mai uh, inteligibilă pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc și acum o să-i dau cuvântul din nou doamnei Hübner pentru a face niște remarci finale. Nu știu dacă ne spuneți acum care sunt prioritățile noastre sau... Deci spuneți-ne acum care sunt prioritățile noastre și apoi veți avea remarcile finale. Da, dar sper că voi fi bine înțeleasă. Sper că voi fi bine înțeleasă. Eu cred că de obicei spune că banii nu contează, că discutăm despre multe lucruri și cred că nu trebuie să ne prefacem că de data asta banii nu contează. Pentru că toți cei implicați în activitatea practică de zi cu zi știu că dacă vrei să ai investiții eficiente, și asta vrea să aibă comisarul Han, ai nevoie de o masă critică de finanțare și mm, cineva a menționat regiunile mai mici sau orașele unde nu au suficientă finanțare pentru a mm, începe măcar să se gândească la rezolvarea problemelor. Deci cred că ce depinde de noi, de comisie, de Parlamentul European, de noi toți, care vom negocia cadrul de reglementare. Sper că vom face, sunt sigur că vom face totul pentru a avea cel mai bun cadru, dar ce nu depinde de noi este această masă critică de finanțare și aș spune că această masă critică este extrem de importantă, deși știu foarte bine că politica de coeziune nu, e, nu se referă numai la finanțare, are și multe alte valori care sunt fundamentale și dacă îmi permiteți să trec la uh, comentariile mele finale, nici nu cred uh, că se poate rezuma toate lucrurile pe care le-ați spus uh, și le-ați prezentat cu atâta înțelepciune, dar aș vrea în primul rând să vă mulțumesc foarte mult pentru că dați dovadă de un astfel de sentiment de responsabilitate și de angajament pentru a coopera asupra cadrului uh, politicii de coeziune până în 2020 și știu că și domnul comisar Han și eu însumi și președinția nu ne simțim singuri, știm că Comitetul Regiunilor și toate celelalte părți implicate ne susțin. Uh, din comentariul noastră rezultă uh, un lucru. Sunteți de acord cu noi că această creștere economică va trebui să vină exact dintr-un angajament foarte puternic al autorităților locale și regionale al uh, mediului de afaceri, al celor care generează, de fapt, creșterea economică și că sarcina noastră a instituțiilor europene este să facem toate eforturile pentru ca până la sfârșitul anului viitor să creăm un cadru juridic bun, pentru ca dumneavoastră să puteți să vă faceți treaba și cred că putem Cred că vorbesc în numele tuturor când spun că vom face acest lucru și de asemenea cred că ați încercat să ne spuneți că evident această politică ar trebui să continue să facă mai mult uh, în ce privește recuperarea discrepanțelor, dar cred că această politică ar trebui să marcheze și acele teritorii unde o nouă generație de investiții și de avantaje competitive sunt așteptate și necesare și cred că, de asemenea, ar trebui să luăm mai bine în considerare diversitatea teritorială și situațiile diferite ale regiunilor. De asemenea, coeziunea teritorială și rolul uh, autorităților locale și regionale uh, apar din ce în ce mai puternice în aceste dezbateri și sper că sunteți de acord cu mine că această coeziune teritorială nu este doar un scop uh, care trebuie atins pentru că așa spun tratatele că trebuie să tindem spre coeziune teritorială. Este foarte clar pentru mine ce spuneți și anume că această coeziune teritorială este un instrument pe care îl avem în mâinile noastre pentru a obține mai multă creștere economică și o creștere de mai bună calitate și asta, evident, înseamnă că trebuie să avem un echilibru în, între ce va veni de sus în jos și care va fi contribuția uh, în sens invers de jos în sus. Aș vrea să spun că după ce v-am ascultat uh, vorbind despre sancțiuni și răsplăți, despre bețe și morcovi, uh, trebuie să spun că nu vrem să bazăm fundația Uniunii Europene și viitorul Uniunii Europene pe penalități și pe pedepse. Cred că uh, condiționarea macroeconomică poate fi neproductivă și incorrectă și suspendarea fondurilor poate avea un impact enorm asupra regiunilor. Și asta nu face decât să pedepsească greșelile ale Guvernului Național și nu a regiunilor. Deci considerăm că măsurile de condiționalitate ar trebui să fie legate direct de implementarea politicii de coeziune și ar trebui să rezulte într-un dialog între Comisie și statele membre și regiuni Dați-mi voi să spun de asemenea că n-am discutat mult, dar cred că așteptarea că va exista o simplificare foarte clară și nu e vorba doar de autoritățile de management și de sistemul de administrare a politicii, ci și în legătură cu beneficiarii finali care să fie obligați să uh, facă mai puține, mai puține birocrație. Și de asemenea mă gândesc aici la o urmărire a rezultatelor, uh, o urmărire mai grijulie a rezultatelor, care nu trebuie să ducă neapărat la mai multe eforturi birocratice, eforturi de uh, raportare uh, și care să depășească eforturile de implementare. Deci trebuie să dăm atenție acestui aspect. În ce privește uh, caracterul sensibil al conceptului de teritorialitate. Și acesta e absolut esențial și când vorbim despre alinierea acestei politici cu scopurile strategiei UE 2020 și despre concentrarea resurselor pe un număr limitat de priorități, ne preocupăm aici și de sensibilitatea teritorială a acestei propuneri. Concentrarea aceasta a resurselor nu trebuie să uh, fie în detrimentul abordării uh, focusate pe uh, zone a Comisiei Europene. Și de asemenea dați-mi voie să mă refer la această problemă a finanțării necesare și suficiente. Din tot ceea ce spuneți, și e, e și opinia mea, avem o propunere foarte bună în fața noastră. Sunt sigură că aceste noi reglementări ne vor duce uh, mai departe în direcția unei politici orientate spre rezultate, care va utiliza toate nivelurile de guvernare, nivelurile de guvernare ale Uniunii Europene, un lucru foarte important pentru Comisia Europeană, ca să nu mai spun de Parlament și de Comitetul Regiunilor, și de asemenea pe baza uh, unei strategii de investiții orientată către viitor și cuprinzătoare cu cadrul comun actual care acopere toate fondurile structurale și aici și sunt foarte multe în propunerea Comisiei, foarte multe elemente în, în legătură cu modul în care se folosesc aceste noi posibilități. Există stimulente, evident, dar există și condiționalitate și aceasta ar trebui uh, formulată în așa fel încât să uh, ducă la intervenții mai eficiente și la o concentrare asupra unor priorități de nivel european, dar care să dea loc și ajustărilor la, și adaptărilor la specificitatea teritorială. Aș dori așadar încă o dată să vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi până la sfârșit și să vă doresc discuții cât mai fructuoase în toate întâlnirile. Dar vă rog să nu uitați că în următorul an noi în Parlamentul European, Comisia Regii, raportorii care sunt deja uh, numiți, vom colabora cu dumneavoastră și cu dumneavoastră, deci nu ezitați să ne contactați, să ne trimiteți idei, să discutăm. Nu doar Comisia este deschisă discuției, ci și Parlamentul. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte de a încheia, aș vrea să mulțumesc și eu și să-mi exprim aprecierea. A fost un uh, program foarte strâns. Vă mulțumesc pentru că l-ați respectat. Mulțumesc interpreților. Știu că oamenii vorbesc din ce în ce mai repede când, au, uh, când sunt întârziere. Criticii spun adesea că Uh, nu se mai oprește, că cineva nu se mai oprește. Sunt sigur că și, sigură că și dezbaterea aceasta va continua la foarte multă vreme. Încă ceva, există niște vederi, niște cartonașe pe care vă puteți scrie opiniile în legătură cu cea de-a 10 aniversare a evenimentului Open Day și cum să o putem face și mai specială. Dacă doriți, vă rog să o completați, să ne o trimiteți. Mulțumesc tuturor și sper să aveți o săptămână fructuoasă.